Buon pomeriggio a tutti. Bună ziua tuturor. Putem să începem? Dragi colegi, bine ați venit tuturor. Două zile foarte importante pentru comisia noastră, reuniunea de astăzi și de mâine și vreau să începem prin a vă anunța o mică modificare a ordinii de zi, mai precis pentru mâine după amiază. V-aș sugera să uh, Uh, înlocuim punctul 11 cu 12 și viceversa. Ca atare vom discuta despre importurile agricole din uh, Brazilia în Uniunea Europeană înainte de a discuta uh, despre negocierile cu privire la agricultura bio, prezentarea lui Martin Hausling. Dacă nu sunt observații, considerăm că ordinea de zi a fost adoptată cu această modificare pentru mâine după amiază. Per motivi tehnici. Din motive tehnice, astăzi avem regim lingvistic complet, cu excepția limbii lituaniene și ne cerem scuze. Al doilea punct, adoptarea procesului verbal a reuniunii de pe 23-24 aprilie 2012 și a reuniunii de pe 8 mai 2012. Reuniunea noastră de astăzi este transmisă prin web streaming. Putem să începem acum cu punctul 4 de pe ordinea de zi, organizarea comună de piața produselor agricole, regulamentul OMC. Raportor, domnul Michel Dantin, toți raportorii din umbră sunt prezenți. Dacă sunt de acord, am să-i dau mai întâi cuvântul lui Michel și apoi raportorilor din umbră. Stimați colegi, intrăm acum într-o fază foarte importantă a muncii legislative a Parlamentului European în ce privește reformarea PAC. Și vom uh, asculta prezentarea proiectelor de raport din partea raportorilor noștri asupra celor patru mari uh, elemente din acest pachet de reformă, plățile directe către agricultori, dezvoltarea rurală, organizarea comună a pieței și regulile orizontale. Începem acum cu raportul în ce privește OMC, lui Michel Dantin, deci raportul cu privire la organizarea comună de piață. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor a fost fixat pe 10 iulie la prânz. În plus, dragi colegi, ținând cont de faptul că aceste dosare uh, din pachetul PAC sunt foarte voluminoase, cu atât mai mult dacă trebuie tipărite uh, exemplare în diferitele limbi, uh, nu vor putea să fie diferite pentru fiecare întâlnire, deci vă rog să vă păsați cu dumneavoastră exemplarul în limba care vă interesează. Acum vă mulțumesc pentru prezență și îi dau imediat cuvântul lui Michel Lantan pentru prezentare. Te rog, Michel. Merci, <clears throat> merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Mulțumesc, domnule președinte. Chiar dacă acest text este lung, complex din punct de vedere tehnic și juridic, este totuși un text de dreptul fundamental pentru politica agricolă comună. Și înainte de a vă prezenta propunerea mea de raport, aș vrea să adresez mulțumirea celor dintre dumneavoastră, stimați colegi, care deja și-au adus contribuția pe parcursul întregii moși de redactare. Prin intermediul acestui regulament vom stabili cadrul general în care se înscriu agricultura și industria agroalimentare în Europa. Tot în acest sens vom putea să avem o nouă viziune a acestui sector economic și social atât de important. De ce? Fără a fi o adevărată revoluție în ce privește propunerea inițială a Comisiei, eu am dorit să transmitem un mesaj politic puternic, dar și să lansăm o dezbatere care ne va permite să aprofundăm subiectul împreună. Prima axă de reflexie din proiectul meu de raport se referă la securitatea și vizibilitatea economică a producătorilor, precum și a tuturor părților interesate din sector. Contextul de față este marcat de volatilitatea crescândă a prețurilor. Criza economică este și ea marcantă. În acest sens e nevoie ca sectorul să aibă reguli clare în ceea ce privește pârghiile pieței și care să fie uh, Uh, absolut uh, limpezi pentru toată lumea. Propun ajutorul pentru stocarea sau stocurile private atunci când există anumite uh, limite respectate. E vorba de o adevărată plasă de siguranță, prețuri bini, mici și un prag minim. Și nu se poate să uh, Uh, facem cum am făcut în 2008-2009, când Comisia a tergiversat și n-a făcut decât să sporească confuzia pe o piață deja foarte uh, cu probleme. E vorba de instrumente necesare în acest sens, astfel încât pentru fixarea prețurilor de referință trebuie să se țină seama de uh, revolu- evoluția uh, prețurilor de producție. Aceeași logică este cea ă, subliniată și de Comisie pentru sprijinirea fondurilor, ă, limitelor, ă, limit, limitelor pentru stocuri. Aceeași linie o doresc să o menținem și noi. De asemenea, dorim să diferențiem ceea ce privește carnea de bovine, să ajungă la 80 de cenți prețul minim în orice caz, acest preț trebuie să crească și să corespundă mai mult uh, prețului de pe piață real. Până acum, carnea de vită nu a avut același tratament pentru că până, uh, până acum această carne nu a beneficiat de măsurile pe care le-am menționat. Prețul de referință la uleiul de măsline care să ajungă la 1800 de euro pe tonă, în special uleiul extra virgin și aceasta în condițiile respectării de criterii de calitate. Această li listă despre care vorbeam trebuie să conțină ulei de măsline, carne de vită, dar și de pui și așa mai departe. În acest sens, lista rămâne deschisă, aștept contribuții. În același timp, așteptăm măsuri de sprijin a pieței, pentru a acoperi și produse din uh, partea 24, anexa 1. Însă, încă o dată, având în vedere volatilitatea crescând a prețurilor și având în vedere că statul se retrage din ce în ce mai mult uh, din, uh, să zicem, gestionarea acestor prețuri minime și în contextul unei nevoi de plasă de siguranță, în acest context, vă spunem, s-a părut important să aibă producătorii un cuvânt de spus și să fie implicați mai mult în gestionarea mai flexibilă, dar și mai descentralizată a filierei. Organizațiile de producători astfel trebuie să fie cei care pot să aibă inițiativa de a retrage temporar de pe piață anumite produse sub egida autorităților publice. Pe de altă parte, este important să vedem care este și poziția comisiei care uh, îi stimulează producătorii să se regrupeze pentru a ajunge la o uh, dimensiune cu pondere pe piață. Însă, trebuie să existe criterii pertinente pentru aceste regrupări, mai ales când, având, având în vedere ce se poate întâmpla sau care e impactul asupra pieței. De asemenea, este important Trebuie să vedem ce se întâmplă articolul 106, alineatul C. Acolo Comisia propune ca organizațiile de producători să poată să asigure uh, modificarea cererii, mai ales ce privește calitatea și cantitatea, dacă este cazul. Asta înseamnă că, a priori, prin gestionarea volumelor se permite această capacitate de gestionare, dar și o gestionare a posteriori atunci când este posibilă retragerea de pe piață. În sfârșit, ă, cotele de lapte se pare că și-au trăit ultimele zile. Această situație trebuie să fie analizată. În primul rând, dar și remediat, în primul rând, prin integrarea in extenso a pachetului lapte votat anul trecut, dar și prin introducerea unui mecanism de prețuri specific având în vedere că pe multe teritorii laptele deține un rol aparte în protecția agricolă, este chiar un pivot în protecția agricolă și având în vedere și criza prin care a trecut acest sector, am zis să punem pe picioare un instrument uh, care să fie la dispoziția operatorilor, dar care să aducă mai multă responsabilizare din partea părților interesante. E vorba de concurență, de marginile producătorilor și în acest sens Comisia cere anumitor producători să-și reducă mult producția, de cel puțin cu 5, puțin 5%, perioadă de 3 uh, luni, ei bine, să nu uităm că uh, o parte din acest lapte este uh, destinat organizațiilor de caritate și asta poate să fie considerată o cerere de reducere a cantităților de lapte produse. Pe de altă parte, deci în acest context, putem să uh, considerăm că aceste uh, exploatații agricole pot să-și crească producția, dacă este cazul. Însă, anumite tipuri de ferme nu vor fi vizate de acest dispozitiv. Pentru a fi eficace această primă axă, bazată pe securitatea și vizibilitatea sectorului economic, trebuie să fie în, aceeași, uh, în același timp însotită de o axă care să vizeze consolidarea filierei sectorului și a pieței producătorilor. Iată care este nucleul uh, reformei vizată, iar prețurile să fie cu adevărat gestionate, administrate și uh, statul să poată într-adevăr să intervină în acest context. S-a pus întrebarea în ce măsură um, piața sau sectorul privat are și el pârghia dispoziție. Situația asta s-a schimbat între timp și uh, uh, evoluția a fost aceea uh, uh, prin care veniturile producătorilor au fost mult mai mici decât evoluția veniturilor altor uh, tipuri de categorii din societate. Ei bine, în acest context, această logică de regrupare a producătorilor nu trebuie să ducă la considerul adevărate cartele și monopoluri ale producătorilor, pentru că ideea este de a stimula în continuare inovarea, creativitatea, lor, dar reunindu-se, regrupându-se, ei trebuie să poată să facă față crizei, crizei care este marcat, atât de marcantă astăzi. Nu trebuie să uităm însă niște lucruri, și anume că politica prețurilor mici are niște uh, efecte negative, sociale, economice și de mediu. Într-adevăr, nu trebuie să disociem aceste eforturi de nevoia unei politici durabile. Astfel, recunoașterea unei organizații de producători trebuie să fie condiționată de anumite clauze, să zicem, de mediu. Și Comisia uh, uh, propune această, această cerință, însă avem o problemă. Când vine vorba de concurență, nu poziția dominantă este sancționată, ci abuzul de poziție dominantă. Apoi, situația se poate întâmpla ca organizația de producători să poată să achiziționeze un alt producător prin merit propriu. Deci ea se crește în mod natural. Deci trebuie să distingem cumva situațiile și să nu le sufocăm aceste organizații, să regrupări profesionale prin uh, măsuri inutile aceste, aceste grupări trebuie să aibă posibilitatea să gestioneze și uh, riscurile uh, în funcție de cerințele din uh, pilonul 2. Organizațiile de producători și din tot sectorul trebuie să poată să negocieze numele membrilor lor cu toți contractanții și cu toți furnizorii. Dacă dorim ca producătorii să poată să fie mai puternici pe piață, e nevoie să respectăm două cerințe. În primul rând, să se regrupeze fără să uităm specificitatea și originalitatea acestui sector agricol și, pe de altă parte, ca ei poate să se poată, prin intermediul acestei organizări, să ducă acțiuni comune. Prima plasă de siguranță pentru producători rămâne, de bună seamă, prețurile de pe piață pe care ei le pot uh, solicita. În acest sens, această logică de consolidare prin acțiuni comune uh, se aplică în mod logică contractelor, contractului de bază care conține un preț. În acest sens, uh, aș dori ca logica care guvernează pachetul lapte să poată să uh, fie extinsă în tot sectorul. Pentru că această logică este un complement uh, prețios în direcția dorită de către noi. În tot sectorul, organizațiile uh, prof de profesioniști cu prerogative lărgite nu vor face decât să promoveze o logică de cooperare și nu una de confruntare, cum este cazul astăzi. Asta va încuraja practicile colective eh, de cooperare și benefice inclusiv pentru consumatori. Dincolo de evoluțiile din acest sector și a organizațiilor lor, aș dori ca să reflectăm și eh, asupra rolului lor în ceea ce privește evoluția prețurilor, asupra potențialului de producție și în ce privește constatarea evoluției acestor prețuri pe piață, ei trebuie să poată sau ele trebuie să poată să aibă demersuri comune pentru a gestiona și preveni riscuri sanitare, fitosanitare și acesta în tot lanțul de aprovizionare. În ceea ce privește extinderea regulilor către non-membri, nu aduc mari schimbări față de propunerea Comisiei. Totuși am sugerat să existe mai multă flexibilitate pentru statele membre. Pentru că aici, până la urmă, este vorba de decizii ale statului, ale guvernului și nu ale sectorului privat. În acest context, aceste decizii publice eh, pot să vizeze extinderea anumitor reguli către organizații de neproducători sau interprofesionale, așa cum sunt definite în articolele 106 și 108. De asemenea, este important ca contribuțiile financiare către noi membri să poate să acopere atât produsele comerci comercializate în statele membre, dar și să viziteze produsele importate, dar să vizeze chiar și campaniile de, pro, de promovare a anumitor produse. Pentru că aceste lucruri să poată să fie făcute de manieră satisfăcătoare, este bine ca toate aceste demersuri să fie uh, bazate pe transparență. Uh, și pentru ca această transparență să vizeze prețurile în toată filiera, în tot lanțul de aprovizionare, eu propun crearea unui adevărat instrument uh, european de supraveghere, supraveghere a prețurilor produselor alimentare și un sistem de raportare a acestor evoluții în fața Consiliului, Comisiei, Parlamentului, etc. Toate aceste orientări pe care vi l-am descris, pentru ca ele să poată să fie într-adevăr, să marcheze o evoluție a sectorului, trebuie ca în practică toate aceste uh, lucruri să poată să fie într-adevăr îndeplinite de sectorul respectiv. E nevoie de o reflexie în profunzime în ceea ce privește dreptul concurenței și aplicațiile sale la sectorul agricol și uh, alimentar. Într-adevăr, agricultura are un loc aparte în politica de concurență și se spune că dispozițiile capitolului privind regulile de concurență nu sunt aplicabile producției și comerțului de produse agricole decât în măsura în care Parlamentul European o poate determina, dar și Consiliul European. Iată, tratatul de la Roma uh, conține aceste prevederi, n-a fost niciodată repus în discuție. Deci, aceste derogări ale dreptului concurențial uh, ce privește agricultura nu uh, au evoluat din anii 60 deci, încoace. Măsura în care Comisia dorește un nou cadru de concurență al sectorului agricol, uh, atunci, atunci când Comisia propune aceste modificări, ea nu a reamintit baza sau temeiul juridic pe care eu tocmai l-am amintit. Aplicația foarte, aplicarea foarte fermă a acestor reguli de concurență în domeniul agriculturii se eh, justifica pe vremuri uh, prin profilul uh, sectorului agricol, însă evoluția PAC înseamnă că s-au schimbat paradigmele. Astăzi, specificul agriculturii și uh, specificul lanțului de aprovizionare justifică o abordare cumva uh, bazată pe derogări, justificată în parte de concentrarea ofertei, dar și de nevoia de a întări uh, veniturile producătorilor, agricultorilor. Dreptul la concurență uh, este gestionat sau este de, de, de, de prerogativă europeană, dar rămâne însă și la, la, la, la statelor membre. De aceea este foarte important să avem o discuție aprofundată asupra acestui dosar, pentru că aici uh, implicațiile asupra pieței comune, interne, sunt foarte mari. Dreptul concurenței, noțiuni cum ar fi Uh, organizarea pieței și așa mai departe și câmpul de acțiune a organizații de producători sau uh, interprofesionale și precum și uh, definiția poziției dominante, toate aceste lucruri sunt aplicabile în anumite sectoare, dar nu, mai, sau nu, nu în aceeași măsură în agricultură. Astfel, am propus o serie de lucruri în raportul meu, le puteți analiza și sper că voi promi îmbunătățiri din partea dumneavoastră, sugestii în acest sens. Este foarte important să clarificăm comis, eh, textul comisiei în ceea ce privește scutirile, derogările în dreptul concurențial. Iar în ce, în ce privește organizațiile de producători, avem două elemente aici. În primul rând, prezumția de compatibilitate a acordurilor, decizii practice a producătorilor în ceea ce privește atingerea obiectivelor PAC. Și aici este vorba de articolul 39 din tratat. Jurisprudența ne arată într-adevăr că pentru ca să fie considerate necesare pentru a deplini obiectivele tratatului, deci pentru a fi compatibile cu regulile și normele de concurență, practicile colective ale organizațiilor de producători trebuie să contribuie la realizarea tuturor obiectivelor din articolul 39 din tratat inclusiv atunci când acestea sunt contradictorii. Nu trebuie să fii un avocat sau un jurist ca să înțelegi cât de greu este să tranșezi. De aceea, eu propun o regulă generală de compatibilitate, ceea ce privește produc producția, stocarea, prelucrarea și așa mai departe. E vorba de un demers asemănător cu cel care permite în alte sectoare economice să existe scutiri în bloc pentru anumite acorduri orizontale. Prima axă despre care v-am vorbit, securitate și vizibilitate, este completată de un dispozitiv uh, care vizează acordurile și scutirile. În ceea ce privește organizațiile de producători, mi s-a părut important să facem o ramonizare a procedurilor cu cele din alte sectoare economice în acest sens. Cât privește concurența și încălcarea regulilor de concurență, trebuie să fie aduse anumite dovezi conform regulamentului 2003. În ciuda intervențiilor publice, deci ale statului, criza sectorului respect, acesta nu a fost uh, rezolvată. În acest sens, este important să cerem Comisiei și statelor membre să vegheze la fixarea prețurilor, la evoluția producției, astfel încât acest sector să nu dea faliment total. În ceea ce privește sectoarele reglementate, delicate, sensibile, ale vinului, zahărului și uh, laptelui, uh, nu vreau să reiau ceea ce a spus domnul Albert Des în raportul său în luna iunie anul trecut. În acel raport, Parlamentul cerea măsuri de piață, instrumente de stabilizare și așa mai departe. Le-am prezentat și voi face o propunere a mea. În ceea ce privește vinul și zahărul, împărtășesc poziția Parlamentului pentru a prelungi până în 2020 uh, uh, cotele de zahăr și Uh, drepturile de plantație să fie menționate. Fac propuneri în acest sens. Totuși, pentru zahăr este important să avem în actul de bază un mecanism care e deja folosit de comisie, de fapt ad hoc, care poate să schimbe denumirea de la zahăr peste cotă sau sub cotă în funcție de uh, dacă organizațiile de producători o cer. De fapt, acest lucru se întâmplă deja în practică de câțiva ani încoace. Deci, să se întâmple astfel de modificări dacă o cere piața. În ceea ce privește zahărul, am văzut uh, cum uh, pozițiile din acest sector sunt divergente între diferite, diferiții actori poziții care încă n-au fost omogenizate până acum, în următoarele luni, toată lumea are interesul de a ieși din acest blocaj steril și să încerce să găsească o soluție. În sfârșit, ce privește Uh, fructele, legumele la școală, laptele la școală, programele uh, pentru sectorul producției de ulei, apicol, uh, programe operaționale în sectorul fructelor, legumele, etc. Am încercat să aduc precizări în textul comisiei și să reintroduc în actul de bază elemente esențiale, cum ar fi definițiile și dispozițiile generale sau tipologia măsurilor eligibile la regimurile aceste amendamente reiau filozofia generală adoptată de comisie la votul raportului de Castro privind OCM. De asemenea, am integrat în acest raport ideea unui acord între Consiliu și Parlament. În cazul programelor operaționale pe fructe și legume, experiența a demonstrat necesitatea de a promova moduri de organizare care să permită producătorilor să ajungă dimensiuni pertinente pe piață, mai ales în ceea ce privește prevenirea și gestionarea crizei care sunt atât de marcante în sectorul fructelor și legumelor. Mi s-a părut important ca aceste programe operaționale să reflecte realitatea de pe teren, prin includerea de stimulente financiare pentru a le demara, Uh, pentru asociațiile de producători, dar prevăzând de asemenea ca o parte mai mare din aceste funduri operaționale să poată să fie dedicată prevenirii și gestionării crizelor. În sfârșit, în concluzie, aș spune că acest text este un adevărat, o adevărată provocare pentru comisie, comisia noastră. O provocare deoarece este vorba de o nouă viziune pentru agricultura europeană, dar știm cu toții că pozițiile noastre sunt diferite, prioritățile noastre sunt diferite și atunci orientările pot să fie foarte diferite. Lungimea discuțiilor, uh, densitatea negocierilor pe pachetul lapte la care am participat a demonstrat acest lucru cu prisosință și a mai arătat totuși că, pe de altă parte, putem să ne înțelegem, putem să ne înțelegem, să ajungem la linii politice similare, chiar și pe subiecte uh, delicate, sensibile, uh, Ehm, deci mă refer la negocierile cu Consiliul. Iată care este starea mea de spirit astăzi, aștept contribuțiile dumneavoastră pentru a îmbunătăți dispozitivul și pentru ca să avem organizație comună a piețelor mai eficientă care să răspundă obiectivelor PAC. Mm, termin, dar înainte aș dori să mulțumesc echipei care m-a însoțit, staffului de la Comagri, serviciul juridic al Parlamentului, serviciile comisarului Cioloș și, bineînțeles, uh, îi mulțumesc uh, asistentului meu, Denis Ghiam, și uh, vă mulțumesc. Ai fatto davvero Mulțumesc, Michel. Un subiect deosebit de important. Trebuie să fim conștienți de complexitatea acestui dosar, atât de natură juridică, cât și pentru că trebuie să avem o viziune de ansamblu a acestei organizări comune de piață care ne privește pe toți. Începem dezbaterea pentru că practic toată lumea a cerut să ia cuvântul, deci haideți să gestionăm timpul cât putem de bine. Începem cu raportorii din umbră și îi dau mai întâi cuvântul lui uh, Gar și Garcia Perez. señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, voi încerca să fiu succint astfel încât uh, toată lumea să aibă timpul să uh, vorbească. Vreau să-i mulțumesc în primul rând raportorului pentru uh, ceea ce a făcut. Vreau să-l felicit. În ultimele luni am purtat dezbateri pe această temă și majoritatea dintre noi am fost de acord cu principiile fundamentale care acum sunt incluse în textul raportorului. Recunoaștem că reformarea PAC e un proces important. E important să avem un regulament cu privire la dezvoltarea rurală și toate celelalte domenii, dar în același timp recunoaștem că fără un instrument uh, real implementat nu putem să oferim prețuri echitabile uh, producătorilor noștri. Acestea sunt provocările Uh, viitorului. Încă o dată, textul este ambițios și se alinează la cele menționate cu privire la regulile de concurență adaptate la producătorii din agricultură. O altă chestiune care apare în acest text și care e problematică cu, și pe care eu am depus un amendament se referă la pachetul laptelui. Autoritățile naționale competente ar trebui să-și poată coordona activitățile în așa fel încât să obțină rezultate similare în toate statele membre, pentru că deocamdată există discrepanțe. La ora actuală vedem că acelea, aceleași norme de competență, de concurență, mă scuzați, se aplică în mod diferit în statele membre. Așa că eu cred că e necesar uh, o coordonare aici. Și apoi discutăm despre organizațiile de producători, despre uh, Uh, relații între organizațiile industriale. Um, raportorul se referă la chestiunile specifice legate de aceste lucruri și poate că putem să aducem îmbunătățiri. Eu oricum am doar câteva lucruri specifice de ridicat, am doar câteva întrebări uh, înainte de a îmi termina această intervenție și de a cuvântul și altora. Mi se pare că prețul de referință la orez trebuie să fie adaptat pentru că e același de ani de zile cred că da, trebuie să avem o procedură generală um, și să vedem exact cum anume putem să schimbăm prețurile de referință. Raportul domnului Dantan uh, armonizează uh, campaniile de piață pentru fructe și legume pe an calendaristici, dar, domnule Dantan, ați uh, eliminat amendamentul 89 care oferea posibilitatea să ținem cont de anumite specificități ale unor legume și fructe, astfel încât campaniile să poată fi modificate, nu neapărat în funcție de anul calendaristic. De ce ați eliminat acest amendament? Amendamentul 93 se referă la uleiul de măsline. Prețul uh, se referă la Uh, diferitele, diferitele, uh, e vorba de diferite prețuri pentru diferite tipuri de ulei și din nou ar trebui să fie actualizate. Un alt amendament uh, se referă la mecanismul de intervenție uh, aplicat în regim de urgență pentru unt. Să nu uităm însă că există și sectoare cum ar fi carnea de iepure uh, și producția acesteia și această, acest tip de carne trebuie să fie inclus în listă. Eu cred că avem nevoie de un mecanism care să fie aplicat la nevoie, astfel, indiferent de industria care dorește să îl implementeze. Deci avem un mecanism de intervenție. Încă o dată, nu înțeleg de ce regulamentul de bază a um, eliminat uh, prevederile cu privire la uh, industrie specifice. Uh, Uh, dacă nu vrem să... Nu știu, de ce nu vrem să discutăm astfel despre această problemă, având în vedere că avem organizarea comună a pieței? Se discută despre mm, uh, lapte, zahăr, uh, vin, sunt, chestii speci sunt chestiuni specifice, trebuie să apară regulamentul de bază și eu voi depune amendamente. Cu privire la subvențiile din industria vinului, eu vreau să reintroducem noțiunea de active uh, netangibile față de activele tangibile. E vorba de articolul 48. Mi se pare că articolele netangibile se referă la marketing, de exemplu. Și așa se pot achita studiile de piață. La același articol, eu cred că rata cea mai înaltă ar trebui să se aplice organizațiilor de producători prin articolul 106, așa cum se spune în propunere. Eu îl felicit pe domnul Dantan în ceea ce privește standardele pentru pachetul de lapte și sprijin ideea cotelor de zahăr care se continue până în anul 2020. De asemenea, susțin și ceea ce se, privește cu privire, ce se stipulează cu privire la vin. Știu că în această comisie mulți împărtășesc diferite opinii, dar eu cred că am putea să dăm curs liniei cu care am fost de acord uh, în la rapoartele trecute și pe care domnul Danta a urmat-o aici. Dar fiindcă e și comisia de față, am o întrebare și către aceasta. În ceea ce privește standardele de piață, comisia vrea să schimbe organizarea comună a pieței, ținând cont de specificitățile fructelor și legumei. E vorba de articolul 2 cu 113, dar aceste lucruri eh, deocamdată nu mai sunt conținute în regulament. Nu știu, merită să ne explicați asta sau e pur și simplu o eroare? Profit de faptul că e comisia de față pentru a obține un răspuns, indiferent care este acesta. Vreau să-i mulțumesc domnului Danta încă o dată și să mulțumesc tuturor celor care au făcut uh, ca această enormă activitate tehnică să uh, genereze un rezultat. Mulțumesc! Acum Aș vrea să-i urez bun venit lui Eric Andreu, care îl înlocuiește pe Stefan Lefol, care, așa cum știți de astăzi, în mod oficial este noul ministru pentru agricultură în Franța. Bine ai venit, Eric! Acum are cuvântul Brita Reimers și apoi Jose Bove. Mulțumesc! În primul rând îi mulțumesc raportorului pentru faptul că astăzi a, ne-a prezentat atât de exhaustiv raportul uh, E cam mult, uh, s-a vorbit mult, uh, rapid uh, și e destul de dificil când nu ești direct, când ești introdus așa direct în pâine, uneori interpretarea a mers prea repede. Mă refer acum la automatism. Uh, când aud astfel de noțiuni, mie îmi apar semnale de alarmă în calitate de agricultor. Pentru că mai știți care, ce s-a întâmplat cu râurile de lapte și munții de unt. Un automatism generat, uh, un, un mecanism automat generat pur și simplu, va fi destul de dificil. Uh, oamenii vor apela la acest mecanism automat pentru a influența piața. Uh, deci trebuie să plecăm și de această premisă și cred că trebuie să fim foarte precauți pentru a nu atinge exact contrarul uh, a ceea ce ne dorim. Deci să nu avem un instrument de criză, ci mai degrabă să obținem un aspirator de bani uh, din uh, sectorul agrar toate aceste mecanisme, toate aceste um, impulsuri de finanțare Uh, pot fi problematice. De la un an la altul avem din ce în ce mai puțini bani. Vrem să finanțăm și pilonul 1, vrem să finanțăm pilonul 2, dar dacă amestecăm totul, trebuie să ne gândim de unde vin banii sau se vor împuțina și cei care sunt distribuindu-i altfel. Uh, eu sunt uh, critică la adresa acestor puncte. Să vedem exact cum anume uh, ne gândim la acest mecanism automat de intervenție, pentru că întotdeauna când se activează mecanismul automat de intervenție, acesta trebuie să fie uh, alimentat cu niște bani. Și apoi, dacă consolidăm prea tare organizațiile de producători, iarăși uh, poate să fie problematic. Pentru că, până la urmă, o organizație de producători, da, trebuie să fie întărită, dar să fim uh, atenți, să nu creăm noi dezechilibre cu asta. Pentru că acum avem uh, dezechilibru între producător și comerciant, dar la final riscăm să avem dezechilibru între producători și producători, în funcție de modul în care sunt organizații aceștia, în ce organizație. Și apoi, Discutând despre organizațiile de producători, există diferite sisteme juridice în statele membre. Avem uh, dreptul colectivităților în Germania. Uh, întotdeauna există câteva elemente, câteva criterii care stau la baza definiției organizațiilor de producători în funcție de stat. Și apoi, dacă vrem să oferim bani pentru producție sau bani pentru produsele uh, lactate, pentru cei neajutorați. Iarăși trebuie să vedem de unde vin acești bani, pentru că adesea aud, trebuie să sprijinim acolo, acolo trebuie să finanțăm, acolo e nevoie de ajutorul nostru, însă toate aceste lucruri, pentru mine, sună periculos pentru bugetul nostru. Pentru că riscăm să ne tăiem singur craca de sub picioare la negocierile cu Consiliul, mai ales că apare în discuția pe buget. Nu cred că este bine să stipulăm uh, de pe acum prelungirea cotelor de zahăr până în 2020. Eu cred că ar trebui să dăm curs solicitării comisiei și să spunem în versiunea veche, reglementarea sectorului zahărului nu a mers bine, nici acum nu e satisfăcută lumea de ceea ce se stipulează. Prin urmare, acesta este un semnal că, indiferent cât reformăm piața zahărului, până la urmă, această piață nu mai e funcțională. Insist asupra încă unui lucru. Prețurile de referință trebuie să existe ca puncte de orientare, însă, ar trebui verificate din timp în timp. Pentru asta e nevoie de criterii clare. Să știm exact cum se ajunge la aceste prețuri de referință. Până la urmă, ă, asta trebuie să se facă la nivelul Parlamentului și al Consiliului împreună. Iar stabilirea exactă a prețului e până la urmă o chestiune de matematică și mie mi se pare că se poate face asta de către o comisie. De asemenea, trebuie să discutăm și despre ce este o criză de piață. Noi mereu spunem că trebuie să avem mecanisme de intervenție pe timp de criză. Dar, din păcate, nu ne gândim cum anume definim criza. Asta este sarcina noastră. Este, uh, trebuie să stabilim criteriile de identificare a unei crize. Reacția la o criză e o sarcină ține de administrație, de comisie până la urmă, lucru care este reglementat foarte clar în actele normative. Fiecare trebuie să știe uh, când trebuie să intervină și fiecare știe când trebuie să delege activități. Dacă vrem să, de- să facem noi totul, atunci riscăm să devenim uh, supra-solicitați în viitorul apropiat. Atât din partea mea, ca să aibă timp toată lumea pentru a interveni. Mulțumesc! Mulțumesc, Brita! Dragi colegi, mai mult de 20 dintre dumneavoastră uh, au uh, solicitat uh, cuvântul și pentru că este vorba despre un raport foarte complex, știu că există pe puțin 400 de propuneri de modificare a acestui raport acum, nu putem să ne concentrăm asupra tuturor acestor detalii. Dacă aveți întrebări însă precise, acum este ocazia să le adresați pentru ca raportorul să vă poată răspunde. Acum are cuvântul domnul Jose Bove și apoi domnul Scota. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am întârziat, dar atunci când trenurile sunt punctuale, nu spune nimeni nimic, dar atunci când întârzie, vreau să-i mulțumesc lui Michel Danton pentru munca depusă. Aș vrea să atrag atenția asupra faptului că a permis tuturor raportorilor din umbră să-și aducă contribuția la redactarea acestui raport. Ne-a ținut uh, la curent uh, cu uh, diferitele faze ale conceperea acestui raport și ceea ce se propune astăzi se îndreaptă în direcția cea bună. Deci suntem, ca să spun așa, într-o dinamică pozitivă. N-am să mai uh, zăbovesc prea mult pentru a vorbi despre aspectele pozitive, dar vreau să spun că există avantaje în ce privește articolele 106, 106 bis și 108, deci aici avem, cum spuneam, o bună dinamică pentru organizațiile interprofesionale. De asemenea, articolele 143 și articolele 153 în ce privește uh, scutirile în baza dreptului uh, concurenței, deci cred că și aici am făcut multe căci convingerea mea este că ceea ce împiedică astăzi buna funcționare a organizării comune de piață ține de concurență. Este un adevărat aspect cheie din acest regulament. Și sper că Parlamentul, Comisia, Agri vor reuși să convingă Comisia și Consiliul că trebuie să uh, re Um, formeze întreaga chestiune a uh, scutirilor, a derogărilor de la aplicarea dreptului concurenței. Apoi, avem nevoie de aceste mecanisme pentru gestionarea cât mai rapidă a situațiilor de criză. Și un alt punct care încă nu a fost hotărât, cum facem cu acest fond de mutualizare și cu asigurările de venit. Eu nu cred că aceste uh, puncte țin de cel de-al doilea pilon. Este aceeași dezbatere, uh, o dezbatere de fond pe care am avut-o și cu ocazia raportului domnului uh, um, Capula Santos. Și va trebui să avem un punct de vedere clar. Un alt aspect pe care aș dori să-l evoc aici, subvenționarea exporturilor. Trebuie să fim foarte clari. Vedeți ultimul exemplu din Franța cu criza uh, producătorului de carne uh, de um, pui dum. Vedeți și dumneavoastră cât de artificial este acest mecanism, pentru că du recuperează până la 65% dintre subvențiile destinate pieții uh, uh, uh, produselor din carne de pui din Franța. 65% din totalul subvențiilor. Vă dați seama, este o cifră enormă. Acest tip de proces trebuie să înceteze. Dacă adăugați aici și subvențiile pentru cereale, cereale destinate alimentației animale, ajungem la un rezultat de dreptul inacceptabil. Ori cei care apără Uh, piața deschisă și dictatul pieței, ar trebui să accepte uh, încetarea acestor practici. Mulțumesc, uh, Jose Bove, domnul Scota și apoi domnul Rubic. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc lui Michel Dantin pentru această muncă excelentă. Drepturile de replantare a viței de vie, Concesionarea drepturilor din rezerve mi se pare un aspect deosebit de important pentru că astfel am putea permite tinerilor să uh, uh se întoarcă uh, um, către agricultură pentru că noi ne dorim uh, Renoirea generațiilor din sectorul agricol, organizațiile de producători, toate aceste propuneri mi se par interesante și le împărtășesc. Dați-mi voie să adaug ceva. Multe dintre sectoarele agroalimentare sunt caracterizate de nevoia de muncă sezoniere și în Italia există aceste așa zise vouchere pentru a plăti uh, uh, uh zilierii, pentru a, a plăti pe cei care practică această muncă sezonieră. Ar fi bine să existe acest sistem pentru toate sectoarele din agricultură Astfel, uh, nu mai avem munca la negru, uh, putem să permitem uh, angajarea acelor lucrători care, în general, sunt amenințați de excluziune socială. Mai ales în ce privește recoltarea fructelor și a strugurilor, acest sistem funcționează foarte bine și de aceea am cere colegului să se gândească la posibilitatea de a introduce la nivel european acest sistem de vouchere, cum spuneam, mai ales pentru sectorul uh, fructelor și a viței de vie. Mulțumesc, domnul Rubix. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, ir patīkami dzirdēt tādu labi Mulțumesc. A fost o plăcere să ascult acest uh, raport bine structurat, bine organizat pe capitole, oferind astfel o vedere de ansamblu a problemelor uh, generale. Sunt mulțumit să ascult că uh, majoritatea problemelor au fost redate corect. Totuși, acest raport prevede ca Uniunea Europeană, importurile din Uniunea Europeană să crească cu 20% în sectorul agriculturii. Mie mi se pare că la comisia noastră ar trebui să discutăm ce înseamnă politica externă comercială și modul a Uniunii Europene și modul în care aceasta influențează agricultura. Pentru că o creștere a importurilor uh, va afecta pacul. Și acum, cu privire la plățile directe către fermieri. În continuare, nu putem să spunem că acestea sunt unitare în toate statele membre, pentru că în Letonia, spre exemplu, unul din noile state membre, Veniturile fermierilor sunt aproape uh, cu 50% mai mici decât cele al altor fermieri din alte țări. Iar acum, în ceea ce privește producătorii de legume, aceste plăți sunt uh, transferate la pilonul pentru dezvoltare rurală. E un lucru care ar trebui dezbătut. Iar uh, cu privire la cote, în general, și cotele de zahăr, dacă menținem cotele de zahăr și de lapte până în anul 2020, atunci aș considera că e acceptabil dacă există anumite precondiții îndeplinite, însă eu cred că trebuie totuși uh, să revizuim toate detaliile. Mulțumesc, dragi colegi! Ajungem, am ajuns la finele intervențiilor raportorilor din umbră. Vă rog să vă încadrați uh, la trei minute. Doamna Calniete și domnul Agnew. Uh, thank you, Mr. Uh, President. First of all, I would like to express my admiration. Mulțumesc, domnule președinte. Admir meticulozitatea raportorului și modul în care a tratat uh, propunerea comisiei. Sunt de acord cu abordarea domniei sale în ceea ce privește consolidarea Uh, rolului fermierilor pe piața comună și uh, supun, uh, um, sunt de acord și cu amendamentele care consolidează uh, gestionarea uh, în plan rural, astfel încât le oferă posibilitatea fermierilor de a se organiza mult mai bine și de a deveni competitivi. Agricultura ar trebui să reprezinte într-un fel o excepție de la legea concurenței, astfel încât toate uh, sarcinile Mm, vizate la nivelul agriculturii să poată să fie îndeplinite într-o manieră corectă și eficientă, că e vorba de producători, organizații, asociații sau, și așa mai departe. În ceea ce privește zahărul și cotele, uh, eu nu sunt de acord cu raportorul când acesta spune că regimul cotelor de zahăr trebuie prelungit până în anul 2020. Noi, cei din Letonia, considerăm că anul 2016 este un moment mai potrivit pentru abolirea cotelor de zahăr. Astfel, am uh, reduce excedentul de zahăr, am uh, alinea prețul mult mai bine și ne-am alinea și noi mult mai bine la cerințele pieței globale, reducând uh, uh, importul. Se știe că din cele 27 de state membre, 24 înregistrează probleme în ceea ce privește uh, necesarul de zahăr de ce zahărul să fie singurul care, uh, uh, care e tratat printr-un regim de cote după 2015, mai ales că industria zahărului a beneficiat foarte mult după etapa de restructurare. A avut o perioadă de tranziție de la ultima reformă din 2006 și așa mai departe. Mă opresc uh, aici pentru că în ceea ce privește restul lucrurilor care voiam să le numesc astăzi, aceste, acestea vor fi conținute în amendamente. Doresc deocamdată să-i mulțumesc domnului Danta pentru tot ceea ce a făcut. Mulțumesc. Mulțumim, Sandra. Are cuvântul domnul Egnu și apoi doamna Iegle. Congratulate, Aș dori să felicit pe Stefan Le Foll pentru că a devenit noul ministru al agriculturii. Deși era, este francez și socialist, eu mă înțelegeam bine cu el și cred că suntem cu toții de acord că este omul cel mai frumos și mai chipeș din acest comitet. Și asta se vede foarte clar și mai ales femeile din Franța au votat așa cum trebuie. Uh, dar uh, domnul Dantan a vorbit despre zahărul rafinat în raportul său. Acest sector reprezintă multe locuri de muncă are un impact important. Zahărul este la mare cerere în acest moment. Producătorii britanici nu, totuși nu pot să profite de această creștere a cererii și atunci ei se găsesc în poziție de perdanți. În Regatul Unit s-a produs întotdeauna și sfecle, zahăr din sfeclă de zahăr și din trestie de zahăr, în mod istoric. Din păcate, Comisia are autoritate mare în acest sens. Chiar abuz, dar uh, și uneori uh, ea dorește să închideze ce privește abuzul de putere, dar dacă se dovedește acest lucru, vom vedea ce se întâmplă. Sunt dezamăgit de poziția guvernului britanic în ceea ce privește subvențiile la zahăr și asta este clar că sectorul sfeclei de zahăr din Regatul Unit este foarte marcat de acest lucru. Doamna Engel și apoi domnul Rodust. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi mulțumesc uh, raportorului nostru, Michel Dantin, pentru raportul complet prezentat. Uh, e un raport multifacetat care depășește sfera de gândire a comisiei și se orientează către viitor. Eu cred că noi toți trebuie să recunoaștem faptul că politica, că agricultura este o parte a pieței unice, prin urmare legea concurenței trebuie să fie adaptată, iar regulile trebuie să fie tratate într-o manieră unitară în Uniunea Europeană. Eu cred că acesta trebuie să fie un principiu de bază. În ceea ce privește declarațiile raportorului cu privire la sectorul laptelui, eu cred că avem o bază bună de lucru pe care putem să construim, cu care putem să lucrăm uh, E un subiect care a fost menționat anterior și uh, s-a discutat despre problematica prețului de referință, care este baza de pornire și care este momentul inițial uh, de la care porn momentul de la care uh, pornim cu stabilirea prețului de ref referință. Și cum anume se va apela la un mecanism de urgență? În ceea ce privește organizați, uh, organizațiile de producători, eu am spus uh, și am, am spus-o și o spun, e foarte important să avem organizații de producători care să trateze pe picior de egalitate cu comercianții și pentru asta trebuie să muncim în continuare. Mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul Ulrike Rodust. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi mulțumesc și eu domnului Danta îi mulțumesc însă și lui Irace, pentru că Ambii colegi au lucrat foarte mult pe acest raport și există multe elemente pozitive de remarcat. Nu am însă timp să uh, adesez doar cuvinte de laud, așa că mm, vă rog să mă scuzați, o să mă uh, axez doar pe lucrurile care sunt problematice pentru mine. Mie mi se pare cumva că iarăși cădem în capcana anilor 80. Sunt de acord că trebuie să avem organizații de uh, producători și asociații care să poată negocia pe picior de egalitate cu uh, agenții comerciali. A trebui să se poată face asta, dar în momentul în care văd că ar trebui ca depozitele private uh, să, fie, uh, să existe doar în, pentru a fi da, doar pentru a se apela la ele în momentul în care apar probleme cu prețul, mi se pare că nu mai este atât de bine. E păcat că returnarea la export e iarăși conținută în raport. Aș dori să scoateți asta din raport, pentru că de fiecare dată când opinia publică ne critică, se referă la aceast, acest subiect. Intervenția acum. Eu cred că intervenția de urgență trebuie să fie reprezentată de un mecanism de criză, nimic mai mult, nimic mai puțin. A extinde totul la uh, unt uh, pe o marjă de la 30 până la 70 de mii de tone, mi se pare un aspect totuși problematic. Fac un apel clar la toată lumea și spun că în urmă cu câțiva ani am decis uh, să dăm uh, marjă de manevră producătorilor pe piață. Haideți să o ținem pe aceeași direcție, să nu montăm acum obstacole uh, astfel încât uh, piața agricolă uh, comună să se întoarcă în uh, trecut și să fie dirijată la nivel statal. Mulțumesc! Mulțumesc, Marc și apoi domnul Oleniciac. Marc Tarabela. Euh, Vreau să mă euh, ce plan tout à fait... Să mă alătur și eu celor care l-au felicitat pe domnul Danta pentru un raport foarte important și chiar un raport cheie care va sta la baza întregului sector agricol în viitor. Acum, câteva elemente ceea ce privește logica aceea plaselor de siguranță. Într-adevăr, este un element uh, care trebuie să fie mai dezvoltat în continuare și prețurile minime, și declanșarea lor trebuie să țină cont de evoluția pieței, de marginile, beneficiarele producătorilor și așa mai departe. Uh, mi se pare important acest lucru și o intervenție publică pentru unt și așa mai departe poate să fie de asemenea luată în considerare peste o anumită cantitate. Apoi, a doua axă. Bine, având în vedere că statul Uh, și piețele se îndepărtează din ce în ce mai mult uh, unele de, unul de celelalte, este clar că e important ca cineva, trebuie, că cineva trebuie să preia ștafeta organizațiile de producători, care trebuie să poată să acționeze repede și la momentul oportun. Aceste organizații de producători trebuie să-și consolideze uh, poziția pe piață și în pe tot lanțul de aprovizionare. Uh, uh, acest lucru a fost prefigurat în ceea ce privește laptele, aceeași evoluție trebuie să meargă și pentru celelalte produse. Dreptul la concurență, articolul 42 din atunci de la Roma, care n-a fost de fapt apl aplicat niciodată, etc. Și aici avem nevoie de o soluție simplă, e vorba până la urmă de o generalizare a unei practici pe care am introdus-o în raportul cu uh, laptele și în ceea ce privește producția de lapte, având în vedere dezechilibrele grave constatate pe piață, da, ă, să știți că nu voi friza tot timpul, chiar dacă nu mai merge ceasul. Deci, cât privește acest sector al produselor de lap lactate, a le da producătorilor niște ă, un sprijin, dar a le, a le impune niște bariere uh, este un lucru bun, pentru că în trecut am avut dublu standard. În sfârșit, de asemenea, sunt de acord cu ce spune raportorul când vine vorba de zahăr, de fluctuațiile care au loc pe această piață în Europa iar faptul de a putea schimba denumirea de la uh, cotă, sub cotă, peste tot cotă este o evoluție binevenită. În sfârșit, 2020, uh, uh, drepturile de plantare, mă refer la vin, um, protecția peisajelor, amenajarea teritoriilor, protecția familiilor, în sfârșit, tot atâtea măsuri care mi se pare că merg pe calea ce bună. Nu am observații specifice, dar nici critici la adresa raportorului în acest moment și din potriva aș dori să-l felicit pentru că a lucrat foarte bine. Mulțumesc. Mulțumesc, Martin. Domnul Olenici, și apoi doamna Măghinez. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să-l felicit pe domnul raportor și vreau să subliniez faptul că această propunere de raport este cu mult îmbunătățită față de propunerea Comisiei și față de normele în vigoare. Raportorul a făcut multe sugestii foarte binevenite în ce privește prețurile de referință și în ce privește organizațiile de producători. Aș vrea să subliniez faptul că tocmai acest document conține soluțiile cele mai importante pentru viitoarele organizări comune de piață și pentru agricultori. Prețurile care scad și consecințele acestora trebuiau avute în vedere. Și eu cred că soluțiile care au fost adoptate până în prezent nu au fost întotdeauna cele mai adecvate, atât în sectorul zahărului cât și în sectorul laptelui. Volatilitatea prețurilor a făcut ca mulți dintre banii cheltuiți să nu fie, de fapt, suficienți și nu, uh, sumele alocate nu au fost satisfăcătoare pentru agricultorii afectați de criză și de volatilitatea prețurilor. Doresc să profit de ocazie și pentru a evidenția propunerea în ce privește cotele de zahăr și prelungirea până în anul 2020. Mm, nu înțeleg foarte bine această propunere, pentru că de obicei noi am uh, criticat existența acestor cote atât pentru zahăr cât și pentru lapte. Dacă acum spunem că trebuie să menținem cotele, atunci de ce mai până în anul 2020? Eu credeam că o să renunțăm cu totul la ele. Mie nu mi se pare că aceste cote mai au o rațiune de a fi. Doamna Măghines și apoi doamna Luling. Vă mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu vreau să adresez felicitări raportorului. Este o muncă de titan. Nu putem să analizăm astăzi toate detaliile. Dați-mi voie să fac câteva comentarii succinte. În ce privește amendamentul 391? În ce privește acordarea de sprijin acelor producători care în mod voluntar își scad producția și penalizarea celor care șomăresc în mod intenționat. Înțeleg care este ideea ce stă la baza acestui amendament, dar eu nu cred că e atât de ușor să-ți schimbi volumul de producție așa cum uh, uh, ne-am dorit noi. Deci eu cred că ar trebui să analizăm uh, acest aliment mai în profunzime. Apoi, organizațiile de producători și organizațiile antreprenoriale sunt foarte puternice în anumite state membre, dar nu în toate statele membre. Deci, uh, Haideți să ne gândim și la acest lucru, pentru că vrem să consolidăm poziția producătorilor în lanțul de furnizare a alimentelor. Un alt comentariu în ce privește cotele de zahăr și alți colegi și-au exprimat îngrijorări în ce privește extinderea cotelor. Noi, după ultima rundă de reforme, nu mai avem o industrie a zahărului. Și atunci aș vrea să aflu care este părerea raportorului acele state membre care au renunțat la industria zahărului ar avea de profitat de pe urma menținerea acestor cote până în anul 2020? Apoi, în ce privește dreptul concurenței? Cred că ne trebuie niște norme armonizate de aplicarea dreptului concurenței în agricultură peste tot în Uniunea Europeană, numai astfel vom avea o piață comună, o piață unică. Și ar fi o situație ideală dacă aceste reguli armonizate chiar ar funcționa. Ultima remarcă. Acest element de reformare a PAC este, după părerea mea, la fel de important precum plățile directe și cred că merită la fel de multă atenție precum dosarul plăților directe, pentru că e vorba despre structura și sprijinirea piețelor pe termen lung. De aceea am să colaborez cu domnul raportor pentru dezvoltarea unora dintre ideile pe care le-am emis și sper că și comisia va fi în asentiment cu noi. Mulțumesc, acum doamna Luling și apoi domnul Dorfman. Euh, mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să-i mulțumesc la rândul meu lui Michel Dantin pentru această operă imensă, cu siguranță o bună bază de discuții. Trei întrebări pe care le-am de pus. Aș spune și eu ce a spus doamna McGuinness în ceea ce privește sectorul laptelui eu îmi pun întrebarea dacă această propunere de a reintroduce uh, o, o subvenție pe de-o parte de a um, cere niște bani pe de altă parte. În fine, aceste măsuri uh, trebuie cumva finanțate și mă întreb de unde pot veni banii în aceste condiții. De asemenea, problema um, cu albinele, cu rata înaltă de mortalitate. Trebuie să avem o politică europeană în acest sens. Știți bine că noi am cerut întotdeauna ca tratarea acestei probleme a albinelor, chiar și boli uh, eradicabile, aceste lucruri trebuie să fie făcute la nivel european în cadrul politicii veterinare. În ce privește sectorul viticol, cotele, ar trebui să le menținem, dar mie nu-mi plac datele, 2030, în sfârșit. Pur și simplu, mă refer nu la cote, mă scuzați, ci la drepturile de plantație, cred că ele trebuie să fie menținute, pur și simplu, măsuri naționale și regionale sunt necesare în acest sens Merită încă să discutăm aceste lucruri în continuare. Mulțumesc, acestea au fost cele trei remarci pe care le aveam. Mulțumesc! Poi Martin Oșling. Herbert Dorf, Herbert Dorfman și Martin Hoisling. Mulțumesc, domnule președinte. Eu doar două aspecte vreau să menționez. Laptele, în primul rând. Săptămâna trecută la plenară am avut o dezbatere în ceea ce privește cotele de lapte. și am discutat și despre măsurile de restructurare și despre strategia de ieșire din cote. Aceste lucruri par, par fi fezabile însă pentru uh, zonele, pentru anumite zone de producție, dar uh, pentru anumite mm, zone geografice, nu mi se pare că acest pachet de lapte este o alternativă realizabilă, fiindcă nu oferă nimic Sunt de părere, împreună cu Michel Dantana, că trebuie să ne gândim exact ce se întâmplă după 2015, cu adevărat. În al doilea rând avem uh, pachetul de calitate și știm că avem un trialog uh, cu privire la negocierea acestuia. E foarte probabil să nu reușim să obținem acele lucruri pe care le-am uh, tot solicitat și pe care am tot uh, uh, insistat, și anume producția. De aceea este foarte important să reluăm subiectul în raportul domnului Danta, astfel încât uh, în acest cadru să reușim să obținem ceea ce nu am primit uh, prin uh, pachetul ce se află acum pe masa negocierilor la Consiliu în ceea ce privește calitatea. Mulțumesc, atât din partea mea. Mulțumesc, Martin Heisling și apoi Luis Capolas Santos. Mulțumesc. Eu cred că domnul raportor Michel Dantin a transmis semnale foarte clare trebuie să avem reguli de piață și trebuie să consolidăm rolul producătorilor. Suntem de aceeași părere cu domnia sa, e calea cea bună. Sigur că în detaliu mai apar întrebări, de exemplu, de exemplu uh, în ceea ce privește declanșarea de mecanism de criză se scuză vorbitorul, fiindcă spusese mecanism de Grecia. Așadar, mecanismul de criză. Uh, S-a spus că încă nu e nevoie de o intervenție pe piața laptelui, fiindcă prețurile sunt la limita intervenției. E bine, e clar că avem nevoie de mecanisme de criză care să poate fi uh, declanșate cu rol preventiv. Acestea lipsesc deocamdată. Sunt de acord cu raportorul care vrea să consolideze rolul producătorilor și care spune că e nevoie de o reglementare a pieței prin uh, organizațiile de producători. Dar e cale lungă până a avea acest rezultat și pentru asta e nevoie de reguli foarte clare, însă mie nu mi se pare că e, există pericolul de a avea organizațiile de producători prea puternice. Dar, dat fiindcă există diferențe diferite... Um, în acest sector, acest lucru e problematic. De exemplu, în Germania avem uh, colectivi, colectivitățile și dreptul colectivităților e uh, dreptul cooperativelor, mă scuzați, e bine stipulat în Germania, dar e diferit față de alte țări. Trebuie să găsim o cale de mijloc. Suntem perfect de acord cu faptul că reglementarea pieței uh, zahărului și a pieței vinului trebuie să fie prelungită, dar în ceea ce privește laptele, eu cred că totuși trebuie să avem uh, o organizare de piață post-2015. A, nu va fi suficient să adoptăm pachetul în formula sa actuală. Domnul Nicholson a spus că pachetul laptelui nu este autosuficient în formula actuală. Asta nu înseamnă decât că după 2015 trebuie din nou să vorbim despre piața laptelui, să nu așteptăm până atunci uh, Uh, până ce se vor fi organizat producătorii, ci să stipulăm de pe acum obiective ferme. Se discuta despre oferirea de compensații producătorilor care uh, oferă mai puțin. Să vedem exact cum tratăm și acest subiect, ca să fie funcțional. Iar în ceea ce privește returnarea la export, sunt de acord cu ceilalți. Eu cred că Trebuie să spunem foarte clar că aceasta nu este o formulă modernă de politică agricolă comună. Trebuie să fim curajoși și să ne dezicem de returnarea la export, să transmitem un mesaj clar în afară. Există multe uh, puncte uh, din raportul Dandan cu care suntem de acord și vom participa constructiv la uh, evoluția acestui raport, astfel încât să uh, oferim la final ceva palpabil producătorilor noștri. Mulțumesc. Luis și apoi George Lyon. Eu crie também. Mulțumesc, domnule președinte, și eu mă alătur colegilor care l-au felicitat pe domnul dantă, care a făcut o treabă excelentă cu raportul său într-adevăr, o bună bază pentru a ajunge la compromis și cred că va întruni consensul în Parlament. Bineînțeles că diferite măsuri și amendamente vor fi introduse de diferitele grupuri politice. În orice caz, susțin deja ceea ce a spus și ceea ce au spus și raportorii din umbră. Am și o întrebare de care au vorbit și colegii mei. E vorba de sectorul laptelui. Cei care ați fost săptămâna trecută la Strasburg, vă amintiți probabil că cu puține excepții, de exemplu doamna McGuinness, acest raport și liberalizarea sectorului a fost, de fapt, foarte, foarte criticată sau au mai multe temeri legate de viitorul acestei piețe absolut liberalizate a laptelui. Iată de ce eu sprijin ideile domnului Dantan, Să va fi greu să avem detalii într-adevăr așa cum trebuie. Pe lângă partea financiară mai sunt și alte probleme. Dacă sprijini producătorii care suspendă temporar producția, asta înseamnă că acești producători, practic, uh, uh, ei opresc producția, însă o vacă nu poate fi ea oprită ca o mașină. Ea continuă să producă lapte. Așadar, uh, mie mi se pare că avem o bază aparte aici pentru lapte, ceva diferit de zahăr. În orice caz, uh, aceste sectoare au și ele specificul lor. Eu înțeleg că e vorba aici de o poziție de compromis uh, intermediară, însă aș compara-o cu o poziție um, a Parlamentului nostru care să țină cont totuși de volatilitatea prețurilor, de incertitudini Însă trebuie să avem grijă cum ne comportăm pe această piață. Mulțumesc! Mulțumesc lui, s-a venit Esther de la Anghe sau nu? Da. Vă mulțumesc, domnule președinte, exact la fix. Vreau să-i mulțumesc domnului Dantan pentru introducerea pe care ne-a prezentat-o la acest uh, raport deosebit de elaborat și vreau să revin la observația dumnealui în ce privește dreptul concurenței. Dumnealui a spus că acest cadru legislativ era interpretat în mod diferit de la un stat membru la altul și dorea să ne facă sugestii despre cum am putea să îmbunătățim această stare de lucruri. În țările de jos, Există aceste acorduri între diferitele sectoare în ce privește bunăstarea animalelor, producția sustenabilă. Vinte, atunci când există asemenea înțelegeri, fermierii acceptă să facă investiții în fermele lor, tocmai pentru a îmbunătăți uh, uh, bunăstarea animalelor sau pentru a avea o producție durabilă. Deocamdată aceste investiții sunt profitabile pentru că bunurile agricole, alimentele se vând la prețuri mai mari, dar uh, nu au și o marjă de profit confortabilă. Deci nu au beneficiat decât o anumită creștere a prețului, dar asta nu a însemnat și o marjă de profit mai mare. Și atunci aș vrea să lucrez cu domnul Danta ca să fim siguri că dacă există aceste acorduri în întregul lanț de aprovizionare, deci de la fermă la consumator, nu numai că ne garantează o producție mai bună, mai calitativă, ci uh, înseamnă și un profit mai mare pentru agricultor, pentru că la ce bun să faci investiții dacă nu ești sigur că ai un profit uh, suficient. Eu am câteva idei Domnul Dantan ne-a cerut uh, contribuții și de aceea mi-am permis să iau cuvântul și să vorbesc despre acest lucru. Eu cred că atunci când discutăm despre politica agricolă, principala noastră provocare este aceasta. Cum garantăm agricultorilor un preț mai bun? De aceea vrem să reformăm politica agricolă comună. Dar și dreptul concurenței este parte integrantă din această discuție. Pentru că piața a fost liberalizată. Dacă bugetul va fi din ce în ce mai mic pentru politica agricolă comună, și acest lucru este de așteptat pe viitor, atunci va trebui să ținem din ce în ce mai mult cont de concurență. Mai avem o întrebare în ce privește sectorul zahărului. lui? vrea să prelungească sistemul cotelor uh, până în 2020. Nu sunt uh, una dintre persoanele care se de acord cu sistemul cotelor, aș putea să accept eventual această idee, dar vreau să îl întreb mai în detaliu. Ce se va întâmpla, de exemplu, în 2018, când probabil că vom uh, discuta despre prelungirea sau uh, Uh, din potrivă, suspendarea acestui sistem de cote, dar 2018 mi se pare că nu este uh, un moment potrivit pentru că nu am dat suficient timp industriei. Deci, ce se va întâmpla în 2018? Va fi un raport unde va trebui să spunem da sau nu sistemului cotelor sau va fi numai un fel de raport de evaluare? Vă mulțumesc! Mulțumesc, uh, Esther. George Lyon. Uh, thank you, President. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să îl felicit pe Michel Dantin cu privire la uh, raportul său detaliat și voluminos, uh, dat fiind numărul de amendamente. În primul rând, salut tentativa acestuia de a se lupta cu Comisia și Consiliul în încercarea lor de a fura din prerogativele Parlamentului utilizând uh, acte uh, de, implement, uh, de implementare. În ultimele luni am reportat mai multe bătălii de acest gen, iar când discutăm despre negocierile cu Consiliul, e foarte important să nu pierdem din vedere care sunt prerogativele noastre. Uh, Așa că felicitări raportorului pentru poziția asumată. Ascultându-i prezentarea, am identificat câteva elemente ce mi-au amintit de o piață suprareglementată și prost reglementată. Am îngrijorarea că raportorul merge puțin prea departe și practic se întoarce în trecut cu unele dintre propuneri noi, cei de la Comisia Agri, trebuie să facem tot posibilul pentru a întări rolul producătorilor pe piață, astfel încât aceștia să obțină prețul cel mai bun. Dar trebuie să facem asta fără a distorsiona piețele agricole și fără a penaliza pe cei mai competitivi. Eu cred că am merge totuși prea departe dacă am face asta, așa că trebuie să găsim un echilibru, pentru că asta este în interesul tuturor producătorilor care au investit în fermele lor pentru a deveni mai competitivi și care acum se bazează pe o piață unică, pe deplin funcțională în Uniunea Europeană. Aceștia nu trebuie să fie cei uh, care, sunt, uh, care întâmpină obstacole în ceea ce privește accesarea pieței uh, pe picior de egalitate în Uniunea Europeană. Așa că vom analiza foarte de aproape prin prisma acestui lucru raportul domnului Dantan și vom uh, judeca într-adevăr dacă uh, consolidează rolul producătorilor și locul acesta pe, acestora pe piață uh, fără a distorsiona piața, ceea ce e foarte important. Am și o întrebare. Poate la final raportorul are timp să ofere o clarificare în ceea ce privește articolul 156 și cum anume își imaginează acel uh, sistem de soft landing pentru acei uh, producători uh, recompensați și cei care mm, și producătorii care depășind cotele vor fi penalizați. Sistemul acesta al compensărilor și sancțiunilor mi se pare complicat și mi se pare că introduce cotele pe ușa din dos. Cum uh, vă imaginați să funcționeze așa ceva? Fiindcă mi se pare totuși uh, că ați prezentat o viziune foarte interesantă în ceea ce privește o strategie de soft landing uh, cu privire la ieșirea din racotele de lapte. Alveș, mulțumesc! Uh, S-a investit mult în acest raport, multă muncă și vreau să felicit asta. E foarte important uh, consolidarea producătorilor, ceea ce trebuie să se întâmple nu doar prin crearea noilor organizații, ci și prin consolidarea organizațiilor de producători existente. Un aspect foarte important. Și apoi, noi avem o organizare comună a pieței în ceea ce privește concurența, competitivitatea agriculturii și vrem să ajungem la stabilitate. Vrem să avem pe aceste piețe agricole un echilibru comparativ cu ceea ce se întâmplă în uh, terțele state. Încă o dată e vorba despre organizațiile comune ale piețelor. Eu cred că ar trebui să reglementăm nu doar uh, riscul. Pe piețele agricole, lucrurile arată în felul următor. de, uh, spre, de, de exemplu, sectorul laptelui. Dacă apar diferențe foarte mari, dacă implementarea nu este unitară și dacă apar uh, surplusuri care uh, sunt puse pe piață la prețuri reduse, atunci rezultă o presiune pentru uh, producătorii din acest sector. Prin prisma situației actuale, cu tot ceea ce implică costurile de producție, costurile de creștere a animalelor. Eu cred că, um, acționând astfel, mulți producători, uh, mulți fermieri europeni um, și-ar vedea activitatea periclitată. Și apoi, discutăm și despre uh, modul în care în Portugalia, spre exemplu, prețurile reale au crescut uh, cu 26%. Fermierii nu pot să uh, transfere mai departe pe piață costurile exacerbate pe care le suportă ei la rândul lor și apare un dezechilibru, ceea ce înseamnă că marjele de manevră ale fermierilor sunt extrem de um, reduse. Dacă vrem ca fermele să supraviețuiască, atunci trebuie să vedem cum reglementăm și acest aspect și nu în ultimul rând trebuie să vedem cum anume uh, Uh, reglementăm acordurile de liber schimb cu terțele părți, pentru că agricultura nu poate fi uh, utilizat ca un uh, element de negociere, ci trebuie să fie un element uh, analizat separat. Iar în ceea ce, și, și bineînțeles că trebuie să protejăm și competitivitatea fermierilor la OMC. Mulțumim, are cuvântul domnul Faimon. Mulțumesc. Mă alătur colegilor care sunt împotriva extinderii cotelor pentru zahăr. În țara mea, în Cehia, aceste cote nu au adus niciun, nicio evoluție pozitivă și în ciuda reformei, prețul la zahăr a crescut, iar uh, consumatorii nu se bucură de asta. Nu sunt vești bune nici pentru producătorii de zahăr. Prin urmare, eu sunt împotriva extinderii cotelor de zahăr. Fără regimul cotelor, piețele, piața va funcționa mult mai bine. Comisia a propus ca aceste cote să fie valabile până în anul 2016. Îl întreb pe raportor de ce el ne propune o extindere a cotelor, dat fiind că acest regim nu îi ajută nici pe producători, nici pe consumatori la ora actuală. Există doar patru companii producătoare de zahăr care profită, care fac profit. Așa că de ce să continuăm cu acest sistem disfuncțional? Mulțumesc! Are cuvântul Peter Iar și apoi Albert Tess. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc uh, raportorului. Uh, ne-a fost limitat uh, timpul de intervenție, dar o să încerc să mă rezum la minutele alocate. Discutând despre organizațiile de producători, o spun pe șleau, nu putem să consolidăm acest cadru de organizare suficient de tare, de fapt, pentru că uh, individualitatea uh, fermierilor uh, noștri există și nu cred că putem să ne temem că organizațiile de producători vor deveni prea puternice. Trebuie să mm, vedem cum anume producătorii pot să uh, intervină pe piață în relația cu comercianții pentru că piața, pentru că, piața, pentru că uh, comercianții evoluează foarte, foarte repede și își consolidează rolul foarte repede. Uh, Um, în ceea ce privește um, intervențiile pe piață, avem uh, depozitarea și subvențiile de export în caz de urgență. Sunt pentru ambele, dar trebuie să discutăm care este prețul indicativ uh, pentru intervenție. După cum s-a spus, nu vrem să arătăm că tinde să ne întoarcem în anii 80 când aveam doar două reglementări, 50% de, la depozit, 50% returnare la export. Vreau să spun că doar în momentul în care e complet dezechilibrată piața să se poată uh, interveni, adică să-l doară cu adevărat pe fermier, cu alte cuvinte. Și o ultimă afirmație ce, că s-a tot discutat despre zahăr și cotele de zahăr, se discută cumva și despre bumbac? Vrem să avem în continuare această reglementare de piață și dacă da, până când? Mulțumesc! Mulțumesc, Albert! Mulțumesc, domnule președinte! Vreau ca numele... Uh grupului meu politic să mulțumesc uh, raportorului pentru cele 323 de pagini de documente. Tocmai uh, de dragul uh, de a fi complet în exprimare, vreau să spun că peste 213 de articole au fost uh, modificate, peste 100 au fost adăugate și acum sarcina noastră este să îmbunătățim acest raport cu amendamentele de compromis ca să avem un rezultat fezabil pentru fermierii noștri. Michel, există câteva elemente pe care nu le pot cântări cum trebuie deocamdată în ceea ce privește efectele financiare ale propunerilor și în ceea ce privește chestiunile tehnico-administrative care rezultă astfel. În ceea ce privește intervențiile de urgență, eu sunt de părere, de aceeași părere cu Brita Reimers, să avem cât mai puțin uh, automatism și să vedem cum anume de decidem politic când e nevoie de intervenție, intervenție urgentă și eficientă. Laptele. Uh, sunt uh, de acord cu uh, sporirea cantităților, chiar dacă s-a criticat faptul că 70.000 de tone reprezintă o cantitate mult prea mare. Eu vreau să vă atrag atenția că e vorba de 140 de grame per uh, locuitor în Uniunea Europeană, deci mi se pare că aceste cantități ar trebui să fie mai mari, mai ales dacă vrem să intervenim în vremuri de criză. Pe contribuabilii costă foarte puțin. Uh, dacă în momentul în care e criză se cumpără untul de pe piață și apoi când lucrurile se uh, calmează, acesta este revândut. În ceea ce privește zahărul și vinul, eu sunt de acord cu raportorul, sunt perfect de acord cu o observație. Ar trebui nu sunt de acord să, să se plătească prețuri uh, mai mari, să, ca consumatorii să plătească prețuri mai mari. Eu cred că dacă n-am avea cote, prețul uh, la zahăr ar fi mai mare pentru consumatori, fiindcă uh, în Europa am avea o problemă și mai mare cu zahărul din cauza că mulți ar renunța la producție. Uh, și vreau să le spun celor din Cehia că nu avem uh, cotă pe oțel și după mm, uh, finalizarea cotelor, uh, oțelul a fost atât de ieftin în Brazilia și în China, încât s-a ajuns la probleme foarte mari. Prețul acesteia în câteva luni doar a crescut cu 140 de procente. N-aș vrea să se întâmple asta și în alte sectoare. Sunt de acord cu consolidarea rolului producătorilor, Ehm, și să nu uităm că obiectivul este acela de a aduce bunăstare în rândul fermierilor, de a, consolida, de a o consolida, iar ca în cazuri de criză să putem să ne organizăm în așa fel încât uh, în continuare să putem aproviziona uh, cele 500 de milioane de cetățeni cu toate cele necesare. O spun public, agricultura în Europa uh, și-a adus uh, contribuția în mod vizibil la îmbunătățirea bunăstării cetățenilor. La final vreau să fac trimitere uh, la două aspecte. Ieri am uh, ținut o... Ieri am participat la o ceremonie și am analizat ceea ce s-a întâmplat în trecut în agricultură. În Austria, în urmă cu 60 de ani, uh, exista o cotă de unt pe persoană, 200 de grame pe lună. Iar în Anglia, în fiecare săptămână, uh, erau uh, uh alocate cantități de carne de doar 35 de cenți. Vreau să vă atrag atenția că la ceremonia de ieri s-a discutat despre aceste aspecte și totuși am tras concluzia că astăzi oferim cetățenilor noștri jumătate de miliard, un număr de jumătate de miliard de cetățeni, toate cele necesare, dar eu cred că este foarte important să-i sprijinim și pe fermierii noștri, fiindcă ei sunt elementul cheie aici. Mulțumesc, Albert. Acum, domnul Salvamo. Vă mulțumesc, domnule președinte. Felicitări, dragului meu coleg, domnul Danta. S-au făcut foarte multe observații despre multe detalii și atunci eu nu mai are sens să le repet, dar am totuși o remarcă cât se poate de generală. Și nimeni nu a făcut-o deocamdată. Deci am să o spun eu. Noi în calitate de comisie pentru agricultură în Parlamentul European, vom avea, uh, vom fi confruntați cu mai multe întrebări foarte directe despre întregul pachet. Nu pot să spun că sunt în dezacord și nu am nimic împotriva protejării agricultorilor în Europa. Aceasta este munca noastră. Dar Și dacă am înțeles-o bine pe Esther, aș spune și eu cam același lucru cu dumnea ei. O să avem un cadru financiar multianual din ce în ce mai restrâns și cum Dumnezeu trebuie să ne pregătim pentru faptul că nu vor mai fi bani. Unde o să găsim bani pentru toate aceste măsuri? Cred că ar fi bine să avem și o asemenea discuție și sunt convins că nu va fi atât de consensuală și că atmosfera nu va fi atât de calmă. Am vrut să o spun. Mulțumesc. Grazie. <clears throat> Grazie Mulțumesc, mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul, spune președintele. Acum am să-i dau cuvântul domnului Paceco de la Comisie și apoi lui Dan, Michel Dantan pentru concluzie. Merci beaucoup. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și eu domnului Dantan, domnului raportor, pentru raportul său, nu numai foarte amănunțit, dar și care merge în profunzime examinând toate aspectele regulamentului OCM unic. Nu o să mă pronunț asupra tuturor amendamentelor, nu acesta este scopul, nici nu avem timp. Însă aș dori să vă prezint prima mea reacție la principalele sectoare sau domenii. În primul rând, în ceea ce privește organizațiile producătorilor. Putem să împărtășim cu totul desideratul domnului raportor, domnul Dantin, și anume deziderat de a consolida, de a întări poziția acestor organizații în cadrul sectorului. Trebuie să lucrăm împreună pentru a reuși acest lucru. Cu toate acestea, Așa cum a recunoscut și domnul Dantin, trebuie deci să consolidăm filiera aceasta, sectorul acesta, fără a cădea în păcatul creierii de carteluri. Trebuie să lucrăm așadar împreună pentru a găsi un echilibru optim între consolidarea acestor organizații de producători și problemele legate de dreptul concurenței. Privitor la cele plase de siguranță și la gestionarea piețelor. Am luat notă de faptul că domnul Danta menține, practic, abordarea actuală din cadrul PAC, și anume orientarea piețelor, liniile orientative pentru piețe, propune însă anumite modificări. Privitor la acestea, trebuie să vedem detaliile. Dar, un aspect important este uh, demn de menționat. Cea mai bună cale, considerăm noi, de a ieși din criza pe care o cunosc piețele agricole este tocmai propunerea noastră, și anume acele măsuri excepționale. De ce? Ele sunt flexibile și pot fi uh, modificate în funcție de specificul crizelor, fără a cădea în păcatul creierii unor debușe artificiale, artificiale mai ales prin crearea sau modificarea prețurilor de referință. Iată, e nevoie de mai multă flexibilitate pentru a aborda crizele și nu uh, să avem o metodă care să crească, să zicem, în mod orbește prețurile de referință, ceea ce domnul Dantan nu propune de altfel ca atare în raportul său. Uh, Alte observații au fost făcute aici și ca reacție la aceasta aș dori să uh, precizez și eu un lucru, de fapt un aspect care nu apare în propunerea noastră și anume cotele la zahăr. Domnul Dantin vine și introduce acest aspect în raportul său. Noi suntem convinși că a venit timpul ca sectorul zahărului să poată să profite de oportunitățile create de cererea crescută pentru acest produs pe plan internațional. Nu eh, vedem de ce trebuie să ne menținem eh, într-o situație învechită, în condițiile în care piața și sectorul pot să profite de noile condiții. Există noi acorduri, eh, există acorduri internaționale care ne-ar permite să dinamizăm sectorul și e păcat că nu profităm de toate aceste oportunități internaționale. Sectorul zahărului a făcut eforturi mari, enorme chiar în ultima vreme și cred că merită să profite de noile condiții de pe piață. În ceea ce privește importurile, tot așa un domeniu care nu apărea în propunerea noastră inițială, dar care apare în raport, vreau să semnalez că Domnul Cioloș la comisie a organizat un grup de înalt nivel pe acest subiect, astfel încât principalele preocupări uh, exprimate de stimații eurodeputați pot să fie uh, analizate. Mă refer la, inclusiv la drepturile la plantație și, în orice caz, fără ca să împiedicăm sectorul să uh, se extindă, să crească, dacă este cazul. Mulțumesc, domnule Paceco. Acum uh, este clar că avem multe de făcut. Împreună, Michel, câteva concluzii finale. Îți mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc pentru mulțumiri! O să încerc să răspund în bloc, deoarece majoritatea intervențiilor cumva se suprapun. În ce privește zahărul, lucrurile trebuie să fie cât se poate de clare. Ne găsim în această formulă, în acest mandat de trei ani de zile. În timpul acestei perioade am votat împreună o serie întreagă de rapoarte, mai ales raportul Lyon și DES, și acesta cu o majoritate confortabilă. Raportul DES l-am votat în iunie 2011, anul trecut, și deci acolo erau o serie întreagă de poziții exprimate. Eu nu văd de ce am votat exact împotriva uh, uh, unor concluzii cum cea din raportul DES. În ceea ce privește uh, Uh, cotele până în 2020, prelungirea acestora, am preluat această sugestie din raport. La fel și pentru vin, drepturile de plantare. Am preluat și această sugestie, deci sunt de acord cu cei care spun că, da, această idee este doar un început, pentru că avem un grup de înalt nivel care se reunește în acest moment și în momentul în care va emite primele concluzii, noi le vom înlocui, locuim textul de față cu concluziile lor. Uh, în ceea ce privește laptele, aceleași cauze, aceleași efecte. Timp de trei ani, Parlamentul s-a exprimat de trei ori împotriva reintroducerii cotelor la lapte. Așadar, aveam suficient de lucru cu ceas text uh, ca să nu mă apuc acum să introduc uh, lucruri inutile. Bineînțeles că și aceste amendamente le voi examina, mai ales că jocul sau compoziția politică s-a modificat un pic între timp. Uh, în ceea ce privește acest raport, propunerile conținute, mie mi se pare că totul este, poate fi îmbunătățit Ideea este, în general, de a compensa la lapte o scădere a producției de 10, 15, 20% în ultima vreme. Comisia a spus și ea că la ultima criză producătorii mici au avut tendația, tentați, au avut uh, ideea de a diminua producția, pe când cei mari au avut o altă metodă și până la urmă metoda lor a destabilizat piața. Propunerea mea este imperfectă, poate că am scris-o așa la repezeală, dar contestul dumneavoastră pentru a îmbunătăți în ceea ce privește intervențiile pe piață pentru stocuri și așa mai departe. Anumiți colegi Uh, se tem de reînvierea trecutului. Cred că împărtășim această temere cu toții. Haideți să vedem împreună unde se găsește acea plasă de uh, siguranță. Prețurile de referință. Prețul de intervenție este la 80% din prețul de uh, referință. Asta permite o intervenție în caz de catastrofă. Dar nu cred că un producător în Europa astăzi poate să facă profit pe prețul de intervenție. La grâu acesta se ridică la 90 la euro pe tonă, iar prețul de intervenție la carne este de 2000 de euro pe tone, pe când prețul de intervenție la lapte este altul, etc., etc. Deci haideți să fim realiști nu e vorba de a constitui stocuri uh, inutile, ci este o metodă de combatere a crizei și de a evita cei mai rău. Lucruri care ar fi fost uh, etic uh, să venim acum cu propuneri învechite. S-au pus alte întrebări legate de bumbac. Nu, nu, nu, nu vorbim despre bumbac aici, vreau să menționez acest lucru clar, sus și tare. Ceea ce privește fructele, vreau să răspund raportului din umbră. articolul 89 este un ecou la articolul 88. La 89 avem o prelungire sau extinderea calendarului și se adaugă bananele, etc. Deci, cele două articole eh, trebuie citite împreună. În ceea ce privește propunerile, ele toate sunt eh, binevenite și cei care încă n-au făcut-o încă, tot așa, au încă un pic de timp ca să reacționeze. Eh, Mulțumim din suflet, Michel. Reamintesc colegilor termenul limită pentru depunerea amendamentelor la raportul lui Michel 10 iulie la prânz va trebui să muncim din greu, vom avea încă multe de făcut în uh, uh, toamnă și îmi doresc ca rezultatul final să fie unul excelent, dar uh, să nu fie sute de amendamente depuse. Foarte bine, trecem la următorul raport. Uh, gestionarea, finanțarea și monitorizarea politicii agricole comune, raportul domnul Lavia. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 9 iulie la prânz pentru raportul domnului Lavia. Și aici cred că va rămâne în sală domnul Paceco de la comisie, dar mai întâi dau cuvântul lui Giovanni pentru prezentare. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a făcut și colegul Danta, nici eu nu pot să nu uh, evidențiez importanța istorică a zilei de astăzi și a reuniunii noastre când prezentăm fructul a ore și ore de dezbateri și de muncă. Și de aceea vreau uh, să propun soluții la care m-am gândit împreună cu uh, colegii mei coraportori, domnii Dantan și domnul Capulos Santos. Soluții pentru agricultorii europeni care de multe ori s-au regăsit în situații de dificultate. Și sperăm că vom ajunge la un proiect pentru o politică agricolă comună care să permită agricultorilor noștri să o ducă bine. Aceste patru propuneri vor trebui să fie instrumentele care să ne permită să punem în aplicare cererile agricultorilor. Misiunea noastră, potrivit tratatului de la Lisabona, este să le dăm ascultare și să punem la punct uh, o politică agricolă comună de-a dreptul eficientă și care are rezultate cuantificabile. Deja prin intermediul uh, raportului din propria inițiativă Ashworth pentru simplificarea PAC în luna mai 2010 a arătat că trebuie să fie ușurată viața agricultorilor și de aceea este nevoie de o simplificare a tutur, a întregii structuri legislative. Și apoi rapoartele domnilor Lyon și Des au uh, afirmat încă o dată uh, dorința Parlamentului de a se angaja pe calea simplificării acestei mașinării administrative care este PAC și pentru a reduce costurile care apasă asupra agricultorilor în cadrul reformei PAC din 2013. Bazându-mă pe această nevoie de simplificare a politicii agricole comune, am pus la punct principalele propuneri de modificare față de propunerea pe care am primit-o de la Comisie. Așa cum am spus în mai multe rânduri la comisia noastră, în timpul discuțiilor despre diferitele rapoarte, simplificare pentru mine înseamnă să le permitem agricultorilor să nu piardă din timpul lor prețios. De aceea Cred că avem nevoie de o modificare substanțială față de ceea ce a uh, sugerat Comisia în propunerea sa de regulament. Și anume, agricultorii trebuie să poată să prezinte o cerere pentru plățile directe cu caracter anual și să primească de asemenea o confirmare valabilă un an de zile. Astfel, cred că vom simplifica foarte mult procedurile administrative, pentru că agricultorii vor avea mult mai puține documente de furnizat față de anii dinainte. Apoi, în ce privește folosirea tehnologiei, așa cum se prevede în regulamentul din 2012, 375, uh, uh, noi nu ne dorim ca activitatea agricultorului să fie îngropată de hârtii. Și atunci eu am făcut o propunere de modificare în ce privește asistența de natură tehnică acordată întreprinderilor. În propunerea comisiei, gama de servicii uh, oferite, de servicii de asistență, era destul de limitată și ținea uh, cont de ecocondiționalitate și de măsurile de protecție a mediului. Dar eu cred că aceste măsuri de sprijin pot să fie mult mai numeroase și pot uh, să îi ajute, de exemplu, să uh, intre pe piață. Prin aceste propuneri am încercat să fac în așa fel încât sistemul de sancțiuni să fie mai transparent pentru agricultori. E adevărat că acest sistem de sancțiuni nu place nimănui, dar avem nevoie de el. Însă, trebuie să facem în așa fel încât să existe cât mai puține cazuri în care agricultorii să fie sancționați și aceste cazuri să le fie foarte explicite. Trebuie să-i ajutăm pe agricultorii care fac greșeli și trebuie să facem astfel încât o, o simplă greșeală făcută din zăpăceală să nu se transforme într-un motiv pentru o, o sancțiune severă. Cred că va fi un mare pas înainte pentru toți acești agricultori onești pe care trebuie să îi protejăm. Și de multe ori vreau să uh, mă gândesc la exemplul uh, um, dat de colegul Des. Spunea uh, că de obicei uh, um, felul în care se uh, în care erau marcate urechile animalelor depindea de felul uh, de alegere agricultorului. Ori la un moment dat această marcare a urechilor, această perforare a urechilor a fost armonizată și a devenit motiv de sancționare. De aceea vorbesc foarte mult despre principiul proporționalității, o proporționalitate între sancțiune și eroarea comisă, dar și față de uh, nivelul răspunderii care poate să fie atribuit uh, agricultorului. Dacă tot vorbim despre uh, penalizări și sancțiuni, aș vrea să vorbesc aici despre un detaliu pe care probabil îl vom dezbate și mâine și anume înverzirea, greening în limba engleză. În amendamentele depuse, eu am insistat asupra nevoii de a limita sancțiunile în cazul în care nu se respectă uh, condițiile uh, legate de înverzire. Deci, plățile de bază nu trebuie să fie afectate de faptul că nu se îndeplinesc condițiile legate de înverzire. Cu alte cuvinte, eu cred că un agricultor care nu aplică înverzirea nu trebuie să fie sancționat decât uh, prin întreruperea plăților uh, ce finanțau tocmai acest proces de înverzire, dar nu prin întreruperea, spre uh, uh, tuturor plăților pe care le primea. Și trebuie să îi însoțim pe agricultori în această primă fază de aplicare a noilor măsuri din politica agricolă comună. M-am gândit și la acele organisme care sunt uh, uh însărcinate cu efectuarea plăților directe. Ar trebui ca întregul proces să fie mai rapid și trebuie să existe și o evaluare calitativă. Comisia spune că fiecare stat membru hotărăște de la sine putere câte organisme creează care să se ocupe de aceste plăți directe și tot statul membru este uh, responsabil cu evaluarea și monitorizarea acestor organisme. Vreau să spun că eu am o părere oarecum diferită în această privință. Eu cred că ar trebui să avem mai degrabă un singur organism național de, uh, care efectuează plățile directe și ar trebui să existe niște condiții obligatorii de îndeplinit. Evident că, mm, din punct de vedere constituțional, întotdeauna au persistat, au existat diferențe între statele membre, dar eu nu cred că acesta este un impediment față de această propunere cu privire la organismul uh, național unic. Mai există un aspect. Deci, cum spuneam, oricare ar fi structura constituțională a statelor membre, organismele de plată trebuie să își îndeplinească această misiune și anume de a efectua plățile directe în timp util, astfel încât să îi ajute pe agricultori. Nu este vina agricultorilor că anumite proceduri administrative sunt prea lente. În proiectul meu de raport și în amendamentele depuse am evocat mai multe puncte care ar permite o mai bună identificare a, a vinovaților și care să ajute statele membre în faza de punere în aplicare. Eu cred că dacă am avea un sistem de control și un sistem de certificare revizuit, potrivit modalităților pe care le induc eu, ar permite o reducere a numărului de uh, uh, greșeli comise și statele membre ar avea un comportament mai uh, uh, virtuos. Ne-am permis de asemenea să mai formulez noi propuneri de modificare în următoarele domenii. Vă atrag atenția asupra articolului numărul 30 din propunerea despre dezvoltarea rurală care vorbește despre posibilitatea dublei finanțări și care citează în mod exclusiv măsurile pentru agricultura biologică. Eu mi-am permis să extind acest domeniu la toate plățile care sunt uh, prevăzute la articolul 29 din aceeași propunere. Ce înseamnă acest lucru? Toți cei care iau măsuri de protecție a mediului, în mod automat uh, uh, vo, își vor vedea atribuit acest statut de uh, agricultor care practică înverzirea. Și atunci sprijinirea, măsurile de sprijin vor fi acordate nu numai pentru cei care practică agricultura uh, biologică, ci și pentru cei care practică înverzirea. Ținând cont de votul Parlamentului nostru privitor la alinierea dintre tratatul de la Lisabona și regulamentul orizontal, eu am propus ca pentru programele de dezvoltare rurală să existe o dezangajare pe o bază națională și nu uh, uh, în funcție de fiecare agricultor în parte. Este o altă modificare față de ce a propus Comisia. De ce am făcut această sugestie? Ca să existe un sistem de compensări naționale, iar regiunile care se descurcă mai bine ar putea să profite de acele fonduri care nu au putut să fie utilizate la timp de regiunile care sunt mai codașe. Mai există și un alt aspect un, despre care am discutat foarte mult cu raportorii din umbră, dar încă nu am ajuns la un punct de vedere convergent. Lucru care va fi ilustrat probabil de amendamente și sper și de amendamentele de compromis. Este din nou o temă care privește mai multe regulamente. Aici eu n-am făcut nicio propunere în ce privește această uh, muncă de cooperare. Eu sunt convins de faptul că am putea să avem propunere în ce privește cooperarea locală în domeniul inovării. Am putea să avem niște propuneri evaluate și finanțate pe plan național și apoi pe plan european. Ar trebui să existe mai multe eh, etape în care se efectuează un control și apoi să se ajungă la o finanțare plafonată la maxim 100.000 de euro. Și cred că această sumă ar fi prea mică pentru a avea un impact suficient. Poate că ar fi mai bine să avem uh, un sistem de schimb de bune practici în ce privește proiectele de inovare. Referitor la uh, uh, cota de prefinanțare. Eu cred că ar trebui să ajungem la 7%, căci avem nevoie de o nouă procedură de programare care să țină cont de experiențele din trecut. Aș vrea să mai adaug și alte lucruri în ce privește noua funcție de monitorizare. Pentru prima oară s-a introdus în acest regulament uh, axa de monitorizare și există mai mulți uh, indicatori precum și o tipologi, o, un model de sancțiuni. Credem că astfel operatorii vor reuși să introducă într-un singur document uh, acele, uh, um, acele date care ilustrează foarte bine uh, situația în ce privește dezvoltarea rurală, plățile directe și organizarea comună de piață. am hotărât să renunț la puterea uh, delegată conferită comisiei, deci vreau să propun să renunțăm la actele delegate pentru, a, pentru includerea directivei uh, privind apa și pesticidele. Ar fi mai bine ca asemenea tematici să se bucure de uh, atenția pe care o merită uh, prin intermediul unor proceduri ordinare ad hoc sau prin includerea în actul de bază a, un, a, a celor puncte care nu pot să facă obiectul unor acte delegate. Cred că astfel am avea un cadru mai rapid și mai realist de omogeneizare a practicilor din diferitele state membre. De aceea, prima ipoteză mi se pare cea mai adecvată. Tratarea acestor tematici în cadrul unei proceduri ordinare ad hoc. Încă câteva observații în ce privește cadrul financiar. Evident că toate propunerile despre care dezbatem noi aici sunt strâns legate de propunerea privind cadrul financiar multianual făcută de către comisie. Și așa cum am spus cu toții noi raportori, orice modificare substanțială care intervine cadrul financiar multianual va avea drept consecință ajustări ale rapoartelor noastre. În plus, am propus mai multe modificări privitor la circumstanțele excepționale, pentru că mi s-a părut ciudat faptul că în propunerea sa comisia a inclus la capitolul circumstanțe excepționale uh, episodiile aceste uh, uh, boli contagioase uh, care afectează animalele. Dar dacă animalele pot să se îmbolnăvească, atunci de ce să nu ne gândim și la, uh, la bolile care afectează plantele? Închei adresând mulțumiri. Mai întâi raportorilor din umbră și mai ales colegului Lyon, care a fost deosebit de activ și mi-a făcut sugestii excepționale. De asemenea, vreau să mulțumesc secretariatelor grup, grupurilor politice și staffului. Și vreau să mulțumesc, bineînțeles, și asistențiilor mei, care au muncit din greu pentru a se ajunge la uh, forma finală a acestor propuneri de modificare incluse în raportul meu. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Giovanni, îți mulțumesc și ție pentru această muncă, de asemenea foarte complexă, uh, unde te-ai investit foarte mult și tu și uh, toți raportorii din umbră. Și aici lista oratorilor este foarte lungă și vă rog să vă respectați timpul alocat. Începem cu domnul Olenicioc și apoi George Lane. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru că a pregătit acest document. Acest document, de fapt, este strâns legat de cel din primul pilon al politicii agricole comune. Ca atare, atunci când vom fi terminat discuțiile despre uh, primul pilon și al doilea pilon, probabil că va trebui să operăm anumite modificări în acest raport. Atât uh, referitor la înverzire, cât și la regimul de controle și sancțiuni și sistemul plăților directe. Deci, practic, tot ceea ce se încadrează în al doilea pilon. Ne dorim să obținem o cât mai mare transparență. Tot ceea ce vește consilierea, asistența acordată uh, agricultorilor, pentru ca ei să se poată uh, bucura de un regim mai eficient și să știe cum poate să beneficieze cel mai bine de pe urma plăților directe. Apoi, regimul de controle și sancțiuni trebuie să garanteze uh, nerisipirea banilor. Pentru că în statele membre administrația care se ocupă de politica agricolă comună este una uh, ce gestionează un buget mare, dar cheltuielile administrative în sine sunt foarte ridicate. Acestea trebuie reduse. De aceea, acest, cum spuneam, sistem de uh, controle trebuie să permită agricultorilor să facă mai puține greșeli, să nu fie sancționați uh, în mod greșit și, de asemenea, dacă avem un sistem mai eficient de controle, ne vom permite de la un an la altul să efectuăm un număr din ce în ce mai mic de asemenea verificări. Pe de altă parte, trebuie să putem să pedepsim în mod adecvat pe cei care se fac vinovați de fraudă. Trebuie să putem să facem foarte bine distinția între o fraudă ă, bine gândită și intenționată și o simplă greșeală. Apoi, trebuie să permitem operatorilor să știe dinainte la ce se pot aștepta. De aceea, nu numai transparența, ci și proporționalitatea și previzibilitatea mi se par deosebit de importante. De, și dacă se poate, trebuie să existe un singur organism de plată. Pentru că nu e vorba numai de accelerarea procedurilor administrative, ci și de o, o, um, o mai mare capacitate a administrației de a fi prezentă, de a răspunde solicitărilor uh, din partea agricultorilor. Și poate că e nevoie de câteva precizări asupra acestei noutăți. Așa numi, a, numitele cereri plurianuale. De exemplu, un agricultor va putea să ceară, o, să solicite o plată o dată la trei ani. Mulți dintre agricultori ne-au spus că uh, își doreau să fie creat un asemenea sistem. Documentele pot să fie de uh, documentele așa cum ar, le avem acum sunt de foarte bună calitate, dar asta nu înseamnă că nu ne mai rămân multe de făcut, pentru că am spus că după ce vom fi terminat uh, discuția despre uh, primul și al doilea pion, va trebui să revenim asupra acestui document. Mulțumesc, mulțumim domnului Olejniciac. And could I uh, begin by uh, thanking... Domnul, domnul Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc lui Giovanni Lavia pentru activitatea excelentă asumată în calitate de raportor. A cooperat foarte bine cu raportorii din umbră, am avut un schimb de idei în ceea ce privește diferitele posibilități de a îmbunătăți uh, propunerea comisiei în ceea ce privește uh, regulamentele. Tot ceea ce e sexy uh, de uh, reformarea PAC ține de pilonul 1 și plățile unice, dar, de fapt, în viața de zi cu zi, fermierii sunt... Uh, uh, afectați de modul în care funcționează sistemul sancțiunilor. Și eu, de, cu privire la acest subiect, sunt abordat. Acest dosar este la fel de important ca și celelalte aspecte și trebuie să obținem ceea ce este uh, corect, și anume o, uh, un sistem de inspecții și uh, sancțiuni proporționat și bazat pe riscul asumat. Salut încorporarea poziției Parlamentului în ceea ce privește alinierea. E o luptă pe care trebuie să o purtăm victorios, astfel încât uh, prerogativele Parlamentului să nu fie diluate, iar reform, uh, poziția noastră de negociere uh, cu privire la PAC să nu fie uh, slăbită. Prin alte delegate avem posibilitatea de a acționa pe legislația secundară. Altminter, Comisia nu ne va lăsa niciun fel de marjă de manevră. În al doilea rând, uh, discutând uh, principiul proporționalității și asumării riscului în uh, sistemele de gestiune, uh, Mă bucură că aceste idei au fost incorporate în textul raportului și de asemenea apreciez și reducerea numărul verificărilor ad hoc și are uh, faptului că... Deci e clar, atunci când te descurci bine, când autoritățile de gestionare se descurcă bine, uh, Trebuie să existe un sistem uh, de recompensă. Așa că acesta este un pas înainte, binevenit. Salut uh, și uh, importanța acordată componentei de greening, E foarte important să menținem acest subiect pe ordinea de zi, iar cu privire la sistemul de avertizare timpurie, în loc să trecem direct la sancțiuni pentru uh, o lipsă de ecocondiționalitate, e foarte bine ca, intervenind din timp, să-i acordăm, acordăm fermierului o posibilitatea de a se corecta, mai ales când uh, e clar că apar probleme din cauza unei erori comise. Și apoi discutam despre simplificare. Giovanni foarte bine a prezentat ideile pe simplificare. E un aspect foarte important, fiindcă pentru orice fermier uh, e destul de stupid să trebuiască să treacă printr-o procedură administrativă de 3-4 ore în fiecare an, repetând procesul de anul trecut. Să avem un formular uh, simplu prin care să poată bifa o căsuță, la fel ca și anul trecut, nu s-a schimbat nimic și gata. Doar când se schimbă circumstanțele, fermierul a trebuit să uh, depună un nou uh, formular. Cu privire la identificarea electronică cu crotali a animalelor, uh, mi se pare foarte important să avem uh, niște linii directoare, să vedem care sunt sancțiunile, cum le operăm, să mm, fim puțin flexibili aici, în ceea ce privește respectarea 100% a acestui sistem. Să mm, nu mai uh, menținem acea amenințare cu respectarea 100% a tot ceea ce este stipulat pe hârtie, um, a înregistrării pe hârtie a crotalilor. E foarte important să avem o definiție a sancțiunilor în actul de bază și să introducem, cred eu, principiul că reducerile forfetare ar trebui să fie utilizate ca o măsură de ultimă instanță și să vedem exact Uh, cum anume uh, se aplică sancțiunile. La ora actuală, Comisia analizează corectitudinea care a fost uh, completată o, o cerere sau un formular cu toate virgulele de rigoare. Mie mi se pare că este o situație perversă, pentru că dacă analizăm uh, linia bugetară, toate penalitățile plătite de statele membre ajung în bugetul comisiei. De fapt, comisia e stimulată să identifice acele mici greșeli la furnituri, la mm, plățile agenții și așa mai departe. Trebuie să vedem exact uh, care e riscul pentru fondul uh, agriculturii? Mi se pare un principiu important de respectat în actul de bază și sper că vom avea sprijinul necesar pentru a atinge asta. Nu mai spun nimic altceva. Giovanni e un raportor foarte bun. Uh, sper ca relația noastră constructivă să continue astfel încât să putem să progresăm și pe aceste domenii menționate de mine acum, fiindcă eu cred că sunt foarte importante. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumim pentru aceste precizări și acum uh, are cuvântul uh, doamna Domnul Nicholson. didn't come true. Uh, <clears throat> can I... Îmi cer scuze, nu am auzit numele meu. Mulțumesc, continui cele spuse de George, mulțumindu-i raportorului pentru un document echilibrat, cu idei foarte bune. Nu vreau să insist prea mult. Salut unele dintre lucrurile cu care vine raportorul, care sunt de bun simț, sunt chestiuni necesare, care ar trebui să ușureze viața fermierilor în uh, activitatea cotidiană. Era vorba de formularul de conformitate ce trebuie uh, completat an de an, indiferent că se schimbă ceva sau nu. Uh, e uh, un proces laborios, uh, adesea inutil, durează toată ziua, îți afectează viața, uh, îți afectează munca la fermă, așa că eu sunt de acord cu ceea ce se stipulează aici. Iar uh, sistemul de avertizare timpurie e un subiect uh, um, la actuală, pentru că e mai degrabă un sistem polițienesc decât un sistem de ajutorare a fermierului. Uh, un cartonaș galben ar fi, cred eu, de dorit aici. Un fel de sistem de avertizare preventivă. Iar astfel, cred că fermierii se vor mișca repede, vor rezolva problema și uh, viața celor uh, care administrează la nivel regional, național, uh, sistemul agricol va fi și ea simplificată. La ora actuală, costul administrativ este mult prea ridicat. Așa că eu cred că este de dorit ca în ceea ce privește um, eșecurile tehnice, să, acestea să fie scoase din ecocondiționalitate. Uh, pentru că e un subiect problematic, știm cu toții care sunt slăbiciunile. Din păcate, Comisia nu ne ascultă când spunem că niciodată uh, foaia de registrare a crotalilor nu va fi pe deplin uh, corectă, dar comisia a insistat că așa trebuie să fie și e foarte clar că fermierii nu pot fi penalizați pentru asta. Uh, pentru că fiind penalizați pentru așa ceva, ar pierde um, sume substanțiale din uh, schema plăților unice, doar din cauza acestui uh, sistem dublat. Eu cred, după cum a spus și George, că este foarte bine să vedem ce mai putem îmbunătăți, dar ideea este că avem o bază bună de lucru și ne mai dorim să repet cele spuse, îi mulțumesc raportului pentru un document echilibrat care ne ajută pe mai departe, pentru că vom putea construi pe el pentru un viitor mai bun. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Smithson și apoi domnul Scott. Mulțumesc. Avem aici o, o adunare reprezentată de foarte mulți celți. Eu vorbesc uh, în nume propriu și uh, este clar că și raportorul din umbră o să aibă de furcă. Este clar că acest uh, raport vorbește despre simplificare, etc., lucruri pozitive. Sperăm și să sperăm că o să și obținem ceva din toate aceste idei frumoase. Însă, când vine vorba de identificarea animalelor elect electronică, vedem bine că ne-am confruntat cu un uh, eșec. Vin din Scoția și știu bine ce, cu ce se confruntă fermierii care trebuie să aplice aceste măsuri. Așadar, salut simplificarea, proporționalitatea, însă marea problemă este atunci când statele membre uh, se uh, implică sau se vor implica, pentru că de multe ori problemele de conformitate se identifică la, la acel nivel al statelor membre. Sperăm că autoritățile statale publice vor lucra în acest sens. Anumite domenii trebuie să fie consolidate, um, în primul rând tot ce înseamnă protecția uh, mediului, nu trebuie să încurajăm practici care dăunează Uh, mediului, nu trebuie să finanțăm aceste practici, din potrivă, trebuie să finanțăm cele mai bune practici, iar cooperativitatea este strâns legată de durabilitate, de sustenabilitate. Uh, aceste lucruri sunt de dragul legitimității pacului, e vorba de banul public care este cheltuit și atunci standardele înalte sunt absolut logice. De asemenea, mi-aș dori un accent mai mare în ceea ce privește amprenta Uh, climatică, amprenta ecologică și producția alimentară, pentru că știm bine că anumite zone sunt uh, cu precădere vizate de probleme climatice și mi-ar plăcea să punem mai mult accentul pe aceasta și anume folosirea mai inteligentă a resurselor de apă, sol, etc., îngrășămini, nutreți. Uh, și așa, de asemenea, în ceea ce privește directiva cadru apă și folosirea uh, durabilă a uh, pesticidelor, mi-ar plăcea să avem o atitudine mai puțin laxistă. Prin actele delegate sugerate aici putem să facem multe, pentru că Știm bine că aceasta este încă o ocazie pentru noi de a ne atinge standarde înalte, de exemplu în ce privește apa. În orice caz, așteptă cu nerăbdare să lucrăm împreună. Mulțumesc! Acum urmează domnul uh, Rubic, domnul Scott acum, scuzați. Mulțumesc, domnule. Vă mulțumesc, domnule președinte și vreau să-l felicit și pe colegul de la VIA. Sunt de acord cu mai multe dintre pozițiile dumnealui din acest proiect de raport, dar vreau să vorbesc și despre situația la care se expune fiecare stat membru în ce privește monitorizarea și gestionarea. Dacă ne uităm la articolele de la 12 la 15 în ce privește gestionarea și finanțarea PAC, Cred că trebuie să fim vigilenți. Amendamentele propuse de domnul Lavion ce privește titlul 3 mi se par satisfăcătoare. Cred că trebuie să clarificăm însă pentru viitorii uh, beneficiari ai sistemului de consiliere, cât și pentru statele membre care vor pune la dispoziția agricultorilor o parte din resurse pentru a finanța aceste activități de consiliere, o limitare a numărului de uh, um, activități de consiliere de, de care poate să beneficieze un agricultor uh, pe an. Pentru că nu trebuie să pierdem din vedere toate obiectivele ambicioase care sunt incluse în politica agricolă comună. De aceea cred că avem nevoie de o reglementare clară și eficientă. Dziękuję. W tej chwili głos zabierze pan poseł Rubiks, następnie pan poseł Des. Urmează domnul Rubix și apoi domnul Des. Mulțumesc. Acest raport este interesant, după părerea mea, și ne aduce o clarificare a multor aspecte. Aș avea câteva întrebări. Conform acestui raport, am putea să credem că anumiți fermieri încă mai pot să primească plăți directe. Mă refer la faptul că lipsește o definiție a acelui fermier activ. Apoi, informațiile pe care le avem, uh, una dintre ele provin din iunie 2003, însă situația a evaluat mult în ultima vreme. A, mă refer la uh, amenajarea teritoriului. În uh, Letonia uh, am avem 150.000 de hectare arabile, uh, situație care a fost uh, constatată în iunie 2011. În sfârșit dintre statele membru, membre, toate statele, cu excepția poate a României și Bulgariei, se conformează. Așadar, situația poate să evolueze începând cu 2014. Apoi, Ehm, situația diferă și în funcție de zona geografică. Depinde foarte mult pentru fermieri și de, deci de amplasarea sa geografică față de anumite piețe și așa mai departe. Mulțumesc. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, spune Albertes. Mulțumesc, domnule președinte. Am urmărit raportul, prezentarea raportului lui Giovanni Lavia cu mare atenție. A fost o prezentare foarte interesantă. E interesant de urmărit ce principii stau la baza formulării acestui raport. Giovanni, uh, salut faptul că ai uh, insistat asupra debirocratizării sectorului agricol, așa cum Parlamentul a solicitat-o în repetate rânduri. Eu cred că e foarte important să debirocratizăm uh, activitatea fermierului, mai ales în ceea ce privește depunerea acelor formulare de conformitate care trebuie uh, completate anual, că trebuie, că nu trebuie. Și ar, uh, cu privire la erori, noi știm foarte bine că vrem să avem un control de bun simț, dar să avem și marjă de manevră. Pentru asta salut amendamentul 4 explicit. Sancțiunile limitate la greening, ei bine, eu cred că e un lucru pe, care, pe, pe marginea căruia te vom susține. În fața opiniei publice trebuie să spunem foarte clar că dacă avem plata de bază așa cum e ea formulată acum, va, treb va trebui ca fermierul să respecte ecocondiționalitatea. Deci mie mi se pare că e bine că punem problema astfel, fiindcă acceptanța uh, va crește în rândul fermierilor. Cu privire la cadrul financiar, iarăși sunt de acord cu tine, putem să luăm o decizie, însă doar când știm exact câți bani avem la dispoziție. Că se critică faptul că nu există o definiție concretă a fermierului activ, eu cred că e destul de greu să uh, avem o definiție unitară, mai ales date fiind sensibilitățile din statele membre și diferențele existente. Reglementarea de 5% conținută în propunerea legislativă nu poate să rămână în picioare, fiindcă impune birocrație, nu e ușor de implementat e foarte greu și pentru noi uh, să ne declarăm eurodeputații inactivi, să arătăm cu degetul dacă nu participă la 5% din voturi, nu-i așa? Asta vor evalua alegătorii. Urmează doamna Iegle și apoi doamna Măghines. Vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender, und auch ich Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și eu colegului Lavia pentru ceea ce eu uh, cred că e un raport bine gândit și foarte cuprinz, cuprinzător. Pentru că e un raport cu multe interfețe în alte rapoarte, e de fapt nucleul. Discutând despre debirocratizare, eu cred că um, suntem pe aceeași lungime de undă și mulțumesc pentru toate propunerile depuse pe acest subiect. Sigur vom uh, mai depune amendamente pe aici, pe acolo, pentru a finisa lucrurile cum trebuie, pentru a pune punctul pe I. E acel raport care Uh, ne va duce sau nu ne va duce acceptanță în rândul fermierilor, dar și în rândul contribuabilor în egală măsură. După cum s-a spus, noi nu vrem să risipim bani, ci vrem să îi uh, alocăm bine țintit în toate sectoarele pacului. Dar trebuie să vedem ce obiectiv își atinge, ce, care, este, uh, care măsură este un obiectiv în sine și care este o măsură care deviază de la drum. Și aici vin cu o întrebare din Germania. Există um, foarte multe uh, activități birocratice pe care la ora actuală care la care sunt obligatorii și pe care fermierii nu le mai înțeleg. Toate măsurile de mediu, s-a spus, chiar și cele de la uh, pilonul 2, ar trebui să fie recunoscute ca activități de greening. Eu cred că este foarte important să găsim soluții care permit și IMM-urilor să țină pasul. Pentru că o certificare a măsurilor de mediu la pilonul 2 e ușor de realizat pentru marile întreprinderi, prin comparație cu cele mici. Așa că haideți să găsim o soluție. Pentru toate rapoartele e valabil un lucru. Trebuie să ținem cont de actele delegate și actele de implementare, iar eu nu sunt de părere că ar trebui să cedăm ceva doar la gândul că pe viitor vom avea mai mult de lucru. Noi suntem reprezentanți aleși și e sarcina noastră democratică să ne asumăm asta. Doar așa vom avea o acceptanță sporită uh, față de comisia noastră și activitățile noastre. Și am și o rugăminte, să verificați puțin situația și dacă și să recunoaștem cu toții, dacă nu se schimbă nimic la fermă, se poate depune o cerere doar o dată la 5 ani. Dar avem și acele date statistice și avem uh, informații cu privire la culturi pe care le transmite mai departe la statistică. Așa că să vedem puțin cum anume tratăm acest subiect. Ideea este că eu cred că până la urmă găsim o soluție. Uh, din partea mea, mulțumiri pentru tot ceea ce s-a făcut, mulțumiri pentru faptul că aceste rapoarte uh, sunt în sinergie unele cu celelalte, pentru că doar așa vom avea și trebuie să avem uh, succes. Pentru asta militez eu la comisia noastră. Mulțumesc! Magines, Mulțumesc! Urmează doamna Magines. Uh, thank you, Chair. Um, Mike, um... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului. Sprijin toate comentariile privind plățile legate de greening și de faptul că cerințele trebuie să fie separate de regimul de plăți, în ceea ce privește control, sistemul de controle și verificări, trebuie să putem să identificăm când se fac greșeli, însă Problema este că trebuie să vedem cum uh, acești auditori uh, operează pe teren și cât de mare este flexibilitatea sau inflexibilitatea lor. Și pe plan național trebuie să avem un sistem care să reflecteze aceste deziderate europene și nu ar trebui ca fermierii să stea cu frica în sân uh, că vin controlele și inspecțiile. De asemenea, un sistem uh, echitabil. În ceea ce privește acel serviciu consultanță, avem nevoie de un sistem mai bun, mai profund, însă având în vedere perioada de austeritate prin care trec multe state membre, mă întreb cum el poate să fie pus pe picioare. Poate că sectorul privat ar putea să intervină aici. Poate asta merită reflectat în amendamente. În sfârșit, în ceea ce privește sancțiunile legate de marcarea, marcajul animalelor, uh, într-adevăr, am văzut ce s-a întâmplat cu identificarea electronică a oilor, a ovinelor. Dacă o problemă este identificată în sistem, el trebuie să fie schimbat și nu uh, cărpit este clar că este nevoie de o flexibilitate când se constată erori. Pe de altă parte, în toamnă merită ca comisia noastră să facă un bilanț, un rezumat, a, pentru a vedea exact ce, unde s-a greșit. Sistemul este perfectibil. Mulțumesc foarte mult! Doamna Reimer are cuvântul și apoi domnul Capula Santos. Vreau să mulțumesc și eu domnului Lavia pentru un raport reușit. Am o întrebare. Există această propunere uh, de a nu fi depus o nouă cerere uh, dacă nu sunt modificări pe parcursul anului. Dar nu, această intervenție nu îi va ajuta pe cei care uh, cultivă fructe, pentru că a, producătorul, agricultorul trebuie să redefinească suprafețele, să le redescrie, să spună exact uh, cum a schimbat soiul fructelor și așa mai departe. Să spunem exact uh, uh, dacă e producție agricolă și cum anume o definim. Și atunci nu mai trebuie să Uh, depună nimeni o cerere dacă nu s-a schimbat nimic. Dacă nu facem asta, dacă nu facem asta, atunci, de exemplu, cultivatorii de fructe, în funcție de modul în care se adaptează ei la uh, piață cu soiul de fructe oferite, vor trebui să depună uh, această, să apeleze această procedură birocratică vrând nevrând. Și mai sunt și cei care adaugă un hectar acolo, se mai schimbă ceva pe aici pe acolo. Cum găsim o soluție și pentru aceștia, pentru a ușura și situația lor? Uh, pentru că sunt uh, ferme care evoluează, care nu rămân la status quo și ele trebuie să progreseze. Adminterii uh, promovăm și uh, recompensăm doar pe cei care stagnează. Să găsim așadar o posibilitate de a simplifica lucrurile și pentru ceilalți, pentru că altminteri ideea este de-a dreptul extraordinară. Mulțumesc. Uh, mulțumesc. Acum are cuvântul următorul vorbitor. Dziękuję bardzo. Gdyby pani poseł Jegle mówiła o statystyce, przypom... Mulțumesc. Atunci când doamna Iegle vorbea despre statistici, mi-am adus aminte de ce spunea un Julian Tuvin, uh, un poet uh, din Polonia din secolul 20, spunea că există trei tipuri de uh, minciuni și uh, minciunea cea mai mare sunt statisticile. Și eu cred că uh, și în țara mea, în Polonia, agricultorii au foarte mari probleme de ordin statistic. Eu cred că organismele de plată uh, ar trebui să aibă mai mult personal care să se ocupe de aceste statistici și să le verifice înainte de a se trece la sancționarea greșelilor. De aceea, de multe ori, agricultorii, ca să spun așa, plătesc oalele sparte. Căci chiar și atunci când un agricultor face o simplă greșeală, aceasta se transformă în fraudă. În Polonia avem mii de uh, potențial criminal. Da, dar nu este o vorba despre adevărate fraude sau despre delicte penale. Deci eu cred că agricultorii sunt pedepsiți de două ori. În primul rând pentru că li se suspendă plățile și apoi pentru că ajung în fața tribunalelor uh, fiind condamnați de uh, abuz. De aceea sunt foarte mulțumit de faptul că raportorul nostru a ținut cont de această problemă și de faptul că din motive birocratice agricultorii plătesc pentru uh, lucruri pe care nu le-au comis. Trebuie să eliminăm sursa acestor probleme, trebuie să renunțăm la acest sistem de sancțiuni exagerate trebuie să renunțăm la sancțiunile aplicate agricultorilor numai din cauza că au uh, făcut odată din neatenție o greșeală. Mi se pare de-a dreptul un aspect cheie. Și în următoarea PAC trebuie să ținem cont de acest lucru. Deci, încă o dată, adresez mulțumiri oratorului, care, äh, raportorului, mă scuzați, care s-a gândit la aceste aspecte. Și mi-aduc aminte și despre uh, raportul despre simplificarea PAC, unde deja menționasem această problemă. Agricultorii noștri nu mai trebuie să fie victimele unor sancțiuni inutile. Mulțumesc! Trebuie să vă spun că cel care tocmai a luat cuvântul este fost judecător, fost procuror și fost președinte al Curții de Conturi. Colegă Lavia, pelo seu trabalho e pela preocupação que teve em artigo. Mulțumesc și eu vreau să-l felicit pe domnul uh, Lavia pentru munca depusă, pentru eforturile pe care face pentru a armoniza pozițiile colegilor și ale raportorilor din umbră. Încearcă să fie cât mai coerent și mai consecvent posibil, nu este simplu, pentru că trebuie să vină cu propuneri care să reconcilieze simplificarea cu o anumită rigoare, care nu trebuie să fie sacrificată. Nu vrem ca cetățenii noștri să creadă cumva că o să fim mai puțin riguroși și cu banul public pe viitor banul public care trebuie să fie supravegheat cu atenție. Iată un raport tehnic foarte complex, deci domnul Avia merită cu atât mai multe laude. Două întrebări sau două chestiuni care se referă la rapoartele de pe care le discuta mâine, două rapoarte de ale mele. În primul rând, concordanța uh, între greening și amenzi și sancțiuni uh, și plăți. Avem nevoie de un mecanism fiabil care poate să ne informeze dacă cineva cumva se îmbogățește, între ghilimele, încălcând regulile. Pentru moment, un astfel de mecanism ne lipsește. Apoi, problema acelei duble finanțări am fost foarte surprins de faptul că Comisia în articolul 30 din propunerea sa vorbește despre scutiri pentru finanțarea, dubla finanțare pentru agricultura bio, al doilea pilon. Raportul de față și domnul Lyon propune cam același lucru pentru măsurile de mediu, care, după părerea mea, ar trebui să aibă același regim ca acel greening. Însă, după părerea mea, acest articol și însă și existența, existența lui trebuie pusă sub semnul întrebării, pentru că am putea apoi să se acreteze ideea că se face o dublă plată, ceea ce nu este adevărat. Așa cum știm, regulamentul de față, în cadrul lui, există plăți directe și apoi, pe aceeași suprafață, pot să fie uh, suprafețe deci cultivate cu bio și atunci poate să intervină o plată legată de măsurile de mediu. Zic asta pentru că în raportul meu privind măsurile rurale voi propune ca să avem măsuri care să meargă dincolo de greening-ul actual și măsurile respective să fie sau activitățile respective să fie recompensate ca atare. Deci, întrebarea mea este următoarea articolul 30 trebuie luare să rămână în picioare, eliminând cele două elemente, sau poate trebuie eliminat total. Nu știu, n-ar trebui să existe această idee că am face cumva plăți duble. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Dot și apoi domnul Ia. Like other colleagues here, I want to... Mulțumesc! Domnule președinte, vreau să spun că salut acest raport. Noi, ca și eurodeputați, petrecem mult timp vorbind despre simplificare ca și cum ar fi um, ceva atât de răvnit, însă nu prea ușor de atins. Așadar, toată această vorbă despre simplificare, mă întreb în ce măsură chiar vom reuși ce ne-am propus. Eu uh, susțin în orice caz uh, simplificarea. Atunci când merg uh, pe teren, în circunscripția mea, mi se spune tot timpul că hârțogăraia și completarea de chestionare este întotdeauna o problemă. De aceea, propunerea de față este foarte bună. De asemenea, îmi place sistemul de avertizare timpurie, ca să poată fermierii să se, să, să se facă niște ajustări la timp. În ceea ce privește sistemul de sancțiuni forfetare și acel cross-compliance, adică pentru măsurile de mediu, ecocondiționalitate, mie mi se pare că sistemul este puțin cam aspru, cam uh, nu suficient de flexibil. Trebuie să putem să diferențiem în sistemul nostru între greșeli uh, care pot să fie făcute într-un context foarte dificil și anumite uh, încălcări sistematice și de rea credință. Într-adevăr, în acest context, având în vedere banii publici și cum trebuie să fie monitorizați, merită să discutăm în continuare. Apoi, uh, și față de ecocondiționalitate și acum greening, trebuie să vedem ce se întâmplă pe plan național. Noi reprezentăm aici regiuni care la un moment dat sau alt, un moment sau altul au uh, suferit de pe urma acestor sancțiuni, pedepse și așa mai departe. Eu, în Irlanda de Nord, știu că uh, cumva uh, s-au făcut, s-au luat niște măsuri disproporționate față de restul schemei. Și o astfel de lipsă de proporționalitate până la urmă poate să facă mult rău. Așadar, și aici trebuie să vedem ce se poate face în contextul simplificării. În orice caz, raportul este bun, foarte bun. Mi se pare că merge pe direcția cea bună. Vom aduce contribuții și vom face și uh, vom trimite și amendamente. Mulțumesc. Vă proszę, pan Iar. Mulțumesc, are cuvântul domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului Lavia e implicat foarte activ în debirocratizare. În, e vorba de acele lucruri care, într-adevăr, vor ușura viața cetățenilor noștri și e un merit de a că face asta. Am câteva scurte observații de făcut. Discutam despre uh, conformitate și ecocondiționalitate. Uh, Um, ca să trecem de la crotal la altceva. În Germania există o subvenție pe suprafață. Dar uh, dacă um, fermierul declară o altă cultură, chit că suprafața e aceeași, e sancționat. Până la urmă, trebuie să vedem de ce e sancționat. A apărut cumva uh, o daună a Uh, delapidat fonduri, ca să vedem exact uh, cum anume putem să introducem acest se, sistem de corectare timpurie a erorilor. Așa am pățit și eu, am greșit ceva în formular, dar dintr-o omisiune. Nu mi-a amenințat existența această eroare, dar până la urmă mm, e e oarecum enervant să trebuiască să plătești sume din cauza unei omisiuni nevinovate. După cum a spus și doamna Iegle, În Germania nu mai e nicio problemă, am varianta electronică a raportului uh, de anul trecut, copiez toate datele și arăt că um, dacă s-a modificat uh, ceva sau nu. În Germania am reușit asta după mai mulți ani. Aceste date pot fi reutilizate pentru autoritatea, la autoritatea statistică, prin urmare fermierii nu mai trebuie să facă declarații statistice. Iar uh, dacă ar face un raport multianual, uh, acesta, fără a-l trimite mai departe la statistică, acesta apoi e, com, e contactat de statistică pentru a-i declara cantitățile. E bine, eu nu cred că cererea anuală e problematică, ci acele controle nejustificate care rezultă. Trebuie să vedem cum anume uh, putem să facem o verificare electronică, dacă și unde se poate. A treia observație este o idee excelentă, faptul că acele exploatații care fac, uh, care au deja măsuri de mediu să fie eliberate de greening. Uh, Oh, m-am bucurat să văd că există unanimitate la comisie pe acest uh, subiect. Și apoi, ce e mic și ce e mare. În cazul celor mici, uh, celor așa zis mici, trebuie să fim mai indulgenți. Uh, până la urmă, eu cred că toată lumea are acasă mijloacele electronice necesare, un laptop și așa mai departe, uh, pentru ca diferențele dintre cei mici și cei mari să fie estompate și să se poată acționa electronic. Apropo de nu se dau bani fără prezență la vot, no money, no vote. Um, eu cred că trebuie să rediscutăm acest aspect. Și în ceea ce privește marcarea oilor, a devenit un sistem destul de neechitabil. Avem o variantă facultativă uh, în faza de pilot, de pilot uh, la oi încă însă e vechiul sistem și eu cred că de fapt ar trebui să uh, îl invităm pe comisar să explice care este situația, pentru că nu înțeleg de ce la oi uh, regulile jocului sunt altele față de uh, celelalte animale. Mi se pare discriminatoriu acest tratament aplicat inegal. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Calniete și apoi domnul Hoisling. Mulțumesc. Sprijin toate spusele celor care au evaluat uh, raportul La Via, un raport extrem de complex, așa că tot respectul pentru ceea ce faceți. Când am discutat acest subiect cu fermierii din țara mea, ei uh, au analizat foarte aproape ce se întâmplă cu măsurile de greening și acum cererile pentru plățile directe uh, sunt extrem de complicate și nu mi se pare, nu mi se pare că ar fi corect să aplicăm așa sancțiuni, uh, astfel încât uh, la primul pilon fermierii să piardă toate plățile directe. Iar cu privire la regulament în sine, Vreau să menționez câteva puncte mai ciudate. De exemplu, alineatul 8, unde se stipulează actele delegate și modul în care sunt reglementate organizațiile prin acestea. Nu știu dacă în Letonia se poate aplica asta, dacă e corect. Nu știu dacă statele membre ar trebui să fie separate de acest proces. Noi considerăm că este important să participăm în uh, grupuri de lucru pentru că ne îngrijorează actele delegate și actele de implementare și povara care poate să rezulte pentru statele membre. Aveam dubii și în ceea ce privește controlul executat de instituțiile de mm, autorizare, de certificare. Ne îngrijorează faptul că va crește povara administrativă pentru această instituție, costurile vor crește și ele iar uh, viața fermierilor se va complica. Vreau să mulțumesc raportorului pentru toate sugestiile făcute. cu privire la acea marjă de 7%. E un lucru important uh, pentru noi și voi veni și cu câteva amendamente pentru uh, completare. Mulțumesc, are cuvântul domnul Martin Heusling. Da, eu cred că trebuie să verificăm uh, propunerile acestea de simplificare. În ceea ce privește controlele, noi suntem pentru un sistem de schimb de bune practici. Trebuie să vedem exact unde controlele uh, dau uh, eficiența necesară, unde sunt binevenite și cum să acționăm mai apoi prin prisma acestor date în plan european. Eu cred că depinde foarte mult de uh, statele membre când vine vorba de ineficiența unui sistem. Am vrut să iau cuvântul fiindcă vreau să uh, fiu în dezacord în mod explicit cu Peter Iar, fiindcă a spus că nu există dezacord la comisie cu privire la afirmația că toate măsurile agricole de, de agromediu uh, Um, ar fi uh, recunoscute ca greening și puse pe picior de egalitate cu agricultura bio. Fals! Există măsuri diferite de agromediu în Uniunea Europeană foarte diferite. Nu putem să le băgăm în aceeași oală și să spunem recunoaștem absolut orice standard. În Germania, în practică, avem atâtea standarde diferite de mediu, atâtea măsuri diferite de agromediu care sunt recunoscute, încât e clar că nu putem să le cuprindem pe toate în spatele unui singur logo. Așa că, din partea verzilor, vreau să vă contrazic, să vă spun că la Agri nu suntem uh, uh în unanimitate când, spunem uh, ast, când spuneți asta. Să vedem puțin în detaliu ce servește obiectivului ultim uh, de ecologizare. A spune însă în termen vagi că toate măsurile de agromediu sunt eco-bio nu este corect. Mulțumesc. Krótko pani Jegle, rozumiem, że jakieś wyjaśnienie, sprostowanie. Doamna Jegle dorește să intervină. Nu vreau să port niciun fel de dezbatere germană, dar și fermierul uh, tradițional uh, implementează niște bune practici, după cum îi dictează conștiința. Și dacă la pilonul 2 am măsuri de agro-mediu care uh, sunt uh, stipulate de statul membru și aprobate de comisie. Sigur că noi rămâne să discutăm care sunt acestea, atunci eu sunt de părere că trebuie să vorbim despre acest subiect și aici sprijin ceea ce ne spune raportorul Capula Santos și sprijin și ceea ce ne spune raportorul Lavia. Eu cred că dacă uh, luăm problema în serios și nu ne lăsăm ghidați de ideologie, uh, vom ajunge la un rezultat bun și îmi cer scuze pentru acest comentariu. Mulțumesc! <coughs> Bardzo dziękuję. Nim zabierze głos. Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului Paceco de la DJ Agri, dar eu am trei întrebări. Care trebuie să fie uh, dimensiunea unui proiect uh, ca să uh, fie întrunite, satisfăcute condițiile de greening. Căci am înțeles că nu, un proiect trebuie să aibă o anumită anvergură, o anumită dimensiune. O a doua întrebare. Sancțiunile care pot să atingă mm, până la 30% din plăți. În cazul în care nu se fac aceste, nu se iau aceste măsuri de greening, de înverzire, atunci ce se va întâmpla? Să ne gândim la scenariul următor. Cineva care produce cereale nu am putea să fim uh, supuși unor critici dacă nu suspendăm decât plățile legate de eh, greening și nu uh, suspendăm în întregime plățile? Eu cred că cei care sunt, uh, ca să spun așa, de partea ecologiei o să aibă o abordare diferită față de uh, a dumneavoastră, cu care eu de fapt sunt de acord. Apoi, în ce privește sistemul de uh, alertă precoce? mi se pare deosebit de important. Între agricultori există întotdeauna, la fel ca și în alte categorii uh, sociale, uh, oameni care nu se comportă așa cum trebuie, care nu respectă normele în ce privește securitatea alimentară, folosirea pesticidelor și așa mai departe. Deci, Poate că ar trebui să existe o, o, o mai multă rigiditate în acest sistem. Mulțumesc. Acum are cuvântul Comisia, domnul Paceco. Euh, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș dori să mulțumesc domnului raportor Lavia pentru raportul său atât de amănunțit, atât de uh, bun. Suntem gata să o lucrăm în mod constructiv. Vreau să îi mulțumesc, mai ales pentru că ne ajută cu propunerea noastră privind agențiile, agențiile de plată. Multe dintre amendamentele depuse, dar și multe din cele spuse aici azi de eurodeputați, indică același lucru, și anume că susțineți comisia și mă gândesc mai ales la faptul că trebuie să adaptăm controlele atunci când erorile să fie, să zicem că sunt minore, sau nevoia de a simplifica viața fermierilor, poate cu niște chestionare completate, precompletate și așa mai departe. Totuși, aș dori să fac și câteva comentarii cât se poate de precise. Se propune, printre altele, să avem pe plan național regula N plus 2. E bine, asta poate produce probleme, deoarece e vorba de un subiect care vizează cadrul strategic comun, nu numai pentru acțiunile de dezvoltare rurală, dar și uh, din cadrul altor fonduri structurale și deci asta poate să pună probleme. Un alt aspect indicat de mulți uh, deputați se referă la sancțiuni și greening. Am uh, consemnat ce s-a spus, am uh, luat notă și de poziția raportorului, totuși aici avem de-a face cu o problemă reală și cât se poate de gravă. Dacă a urma să facem ce ni se propune, și anume să avem sancțiunile cu, pentru greening să fie la același nivel cu plățile pentru greening, asta ar însemna că plățile devin pur și simplu opționale, pentru că dacă agricultorul nu respectă acest greening, sancțiunea maximă este aceea de a nu primi deloc bani, pur și simplu. Noi dorim, din potrivă, un sistem în, ca în cadrul căruia acest greening se regăsește în centrul plăților directe, acestui dispozitiv, și dacă deja în ziua de azi sau actualmente sancțiunile pot să fie superioare uh, plăților acordate, așa se întâmplă în anumite uh, aspecte, atunci trebuie să fie la fel și pentru greening. Apoi mai este problema avansurilor. Aici e o problemă bugetară. Dacă se permite această plată avansului în mod sistematic înainte de 16 octombrie, acești bani se plătesc din bugetul pe anul precedent decât, anului, decât anul în curs. Și atunci am avea o problemă de e, gestiune pur și simplu bugetară. Deci atrag atenția asupra acestui aspect cât se poate de precis și de fundamental. Apoi, includerea sau trimitere la în, în directiva cadru apă și directiva condiționali, uh, deșeu, uh, pesticide ca și uh, condiții, e bine, aceste trimiteri ni se par foarte importante. Da, dar acest lucru poate să fie introdus numai în momentul în care directivele vor fi fost transmus, transpuse într-adevăr în statele membre. Și de altfel acest lucru poate să fie precizat în regulament. În ceea ce privește prerogativele conform Tratatului la Lisabona, Cred că acest lucru este deja, poate fi deja rezolvat în mod orizontal. Parlamentul a, luat notă, tot așa, și putem să continuăm să discutăm, să negociem și să venim fiecare dintre noi cu propuneri de compromis. Un alt element care a fost invocat aici se referă la identificarea electronică a ovinelor. Trebuie spus că nu e vorba aici de condiționalitate neapărat, ci de faptul că în regulamentul de bază 21 per 2004 se prevăd aceste lucruri. Nu modificând regulamentul de față, am putea să rezolvăm problema, pentru că problema izvorăște, dacă doriți, din regulamentul din 2004. Vă mulțumesc! Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Vă mulțumesc, domnule director. Acum vreau să-l rog pe domnul raportor să ia cuvântul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc colegilor pentru toate sugestiile deosebit de utile care au fost formulate în timpul acestei dezbateri și cred că ele ne vor ajuta să ne îmbunătățim raportul. Există mai multe subiecte care, din câte mi se pare mie, sunt consensuale. Simplificarea, reducerea povarei administrative pentru agricultori și sistemul de uh, avertizare precoce și acum că și poate că ar fi bine să existe un sistem de cartonaj galben pentru agricultori, acum că toți suntem uh, în plin sezon uh, fotbalistic. Dar trebuie să mai discutăm. Mi-au fost adresate mai multe întrebări și vreau să dau un răspuns colegilor care au formulat aceste întrebări. Mai întâi, în ce privește Uh, cererea, uh, întrebarea domnului Rubix despre cum ar putea fi definit un agricultor activ. Să nu uităm faptul că acest raport face parte dintr-un pachet și o să vedeți ce o să vă uh, spună mâine colegul Capula Santos despre plățile directe. Da, va trebui să existe și uh, această punte între toate cele patru propuneri sunt toate regulamente și suntem uh, obligați să ajungem la un acord. Eu, când am făcut această propunere în ce privește cooperarea în spiritul inovării, uh, ea ține mai mult de dezvoltarea rurală, dar uh, mi s-a părut că era strâns legată de acest regulament orizontal. Dacă în acest regulament nu mai vrem să finanțăm acest tip de cooperare, atunci acest lucru se va reflecta și în regulile orizontale. Dar, cum spuneam, discutând despre patru texte legislative diferite în același timp, trebuie să ajungem la o arhitectură finală care să fie un o structură cât mai solidă. Apoi, în ce privește aceste cereri plurianuale. Intenția mea este să permit acelor agricultori care au o întreprindere stabilă și o producție stabilă și care nu uh, um, își modifică producția să nu mai fie obligați în fiecare an să furnizeze documente. Doamna Raimăs, care acum a plecat din sală, a spus ce se va întâmpla dacă structura întreprinderii se modifică și uh, să spunem că aceasta se mărește. Da, în asemenea cazuri, bineînțeles că uh, este nevoie o nouă declarație. Pe de altă parte, mi s-ar uh, părea bine ca dincolo de simplificare să acordăm suficientă atenție uh, gestionării acestor bani, pentru că totuși e vorba despre resurse publice. Este motivul pentru care vreau să consolidez rolul uh, organismelor de certificare. Încercăm să reducem povara birocratică pentru agricultori, ca să spun așa, mutăm uh, întreaga greutate de pe umerii agricultorilor, pe umerii administrației. Pentru că obiectivul nostru al Parlamentului este să le facem agricultorilor viața mai ușoară, dar să menținem în același timp și un nivel adecvat al uh, controlelor. Apropo de dubla finanțare, dacă uh, îmi aduc eu bine aminte, în programul privind uh, dezvoltarea rurală, vorbim despre acele plăți uh, legate de adoptarea unor comportamente uh, um, ecosustenibile. Deci, dacă eu am înțeles bine, același agricultor ar avea dreptul la o finanțare pentru măsurile de ecologizare și în același timp ar primi o formă de compensare. Dar urmează să mai discutăm despre acest punct. Așa cum spunea și domnul Sikierski, uh, această sancțiune limitată la 30% din plățile directe pentru neaplicarea măsurilor de ecologizare uh, face obiectul unor critici. Da, mă așteptam la așa ceva. Dar știu uh, că aceasta era și ideea comisiei, că sancțiunea în cazul neaplicării măsurilor de greening să fie uh, și mai uh, mare decât totalitatea plăților directe. Revin acum la ce spunea domnul Pacepo și a, a um, regula N plus 2 pe plan național. Parlamentul nostru deja v-a pus problema. În urmă cu mai mult timp a existat un vot în această comisie și în plenară și de aceea, chiar și din convingere personală, Uh, pentru că cred că eu eram autorul acestui amendament, am vrut să preiau această propunere în um, acest proiect de raport. Eu cred că am creat niște condiții de uh, egalitate între statele membre, ținând însă cont de faptul că anumite state membre sunt mai eficiente și mai își mai bine bugetul decât altele. Acum, încă o dată, faptul că uh, ecologizarea ar deveni facultativă dacă limităm uh, sancțiunea la numai 30% din totalul uh, plăților directe. Dar uh, de ce acest lucru vă pune o problemă? Din punctul meu de vedere, ecologizarea oricum este facultativă. sau oricum în acest parlament avem o interpretare oarecum diferită. Acum, în ce privește plănțile anticipate, am vorbit de aceste plăți anticipate la 16 octombrie, dar numai în condiții excepționale mi-aduc aminte de aceste situații, uh, precum uh, cu tremurul din regiunea Aquila în Italia, când s-a acordat posibilitatea de a face plăți directe, dar tocmai din cauza că era vorba despre niște condiții excepționale. Nu era vorba despre o, o, o regulă. Și înțeleg, bineînțeles, faptul că uh, în domeniul agricol um, exercițiul bugetar se încheie pe 15 octombrie. Acum, în ce privește directiva cadru apă și directiva pesticide, noi am spus că preferam ca includerea acestor directive să facă obiectul unor proceduri legislative ordinare, pentru ca și noi aici la Parlament avem ocazia să discutăm, dar probabil că vom reveni asupra acestei teme. Și dacă uh, am omis să o fac în uh, prezentarea mea introductivă, vreau acum să profit de uh, ocazie pentru a mulțumi serviciilor comisiei, pentru că pentru toate detaliile tehnice, uneori chiar foarte tehnice, am avut nevoie de um, ajutorul lor prețios. E adevărat că și în ce privește agențiile de plăți uh, am muncit foarte mult, dar până la urmă am uh, abandonat uh, totul și am preferat o opțiune uh, politică. Deci vă mulțumesc pentru că m-ați ajutat și sunt convins că toate aceste contribuții ne vor uh, fi utile pentru munca finală. Președintele, Dragi colegi, am ajuns la sfârșitul sesiunii de astăzi. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 9 iulie la prânz. Mulțumim celor doi raportori pentru documentele foarte interesante. Cred că am avut și o dezbatere uh, foarte uh, aprinsă. Unii dintre dumneavoastră ați luat chiar cuvântul de trei ori. Deci cred că am început cu dreptul această săptămână. Președintele mulțumește și interpreților uh, și de o întâlnire tuturor mâine la orele 9.